The appointment was 3 p.m. Bună ziua, reluăm uh, reuniunea la orele 15, așa cum uh, programasem, deci haideți să începem cu punctul numărul 9 de pe ordinea de zi. E vorba despre dezbatere asupra strategiei de securitate internă a Uniunii Europene. Comisia ne va face o prezentare, precum și uh, Comisia Permanentă pentru Securitatea Internă. Avem și pe doamna raportoare Rita Borsellino. Vă reamintiți că la ultima conferință interparlamentară, desfășurată pe data de 5 octombrie, responsabilitatea democratică a strategiei de uh, uh, securitate internă a Uniunii Europene, Comisia și-a anunțat primul raport COSI, cu, a transmis un prim set de informații uh, asupra subiectului și acum uh, primim raportul Comisiei și solicităm Consiliului informații suplimentare în legătură cu acest uh, comitet uh, pentru securitate internă. Asta este baza unui raport din proprie inițiativă uh, pregătit de doamna Rita Borsellino Uh, în plus față de activitatea doamnei Alfano privind crima organizată și doamna Intfeld uh, cu evaluarea activității contrateroriste. În primul rând dăm cuvântul domnului Miroslav Kumanek, vicepreședinte al COSI, căruia îi urăm bun venit. Vorbesc de aici despre Comitetul pentru uh, Securitatea Internă și de asemenea vom da cuvântul domnului Nunes de Almeida din partea Comisiei care ne va pune la curent cu ultimele evoluții ale acestei probleme. În primul rând, dau cuvântul domnului Miroslav Kumanek. Vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman. Distinguished members of the European Parliament. Mulțumesc, domnule președinte, onorabil membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. În numele domnului Adam Rapatski, președintele nostru, care din păcate nu poate fi astăzi aici, dat fiind că este angajat în alte evenimente urgente în Polonia, am uh, datoria de a vă anunța cum stăm cu implementarea ciclului politic european pentru a combate criminalitatea organizată. Cooperarea pe securitatea internă, COZI, după abrevierea din franceză, a fost un instrument creat pentru a facilita, promova și consolida cooperarea dintre autoritățile naționale relevante din țările Uniunii Europene în domeniul securității interne. Obiectivul Comitetului Permanent este acela de a asigura o coordonare și cooperare eficientă în domeniile polițienești și vamale. Uh, vrem, de asemenea, să existe cooperare și cu autoritățile de uh, control uh, al frontierelor. Trebuie să identificăm lacunele, să garantăm eficiența sistemului și să uh, îmbunătățim sistemul corectând neajunsurile. Comisia permanentă nu conduce operațiuni, uh, nici nu uh, pregătește acte normative. Noi mai degrabă oferim consiliere pentru a garanta o continuitate a acțiunilor Eurojust, Europol, a agenției Frontex pentru controlul frontierelor și a altor organisme relevante. Aceste organisme participă la reuniunile noastre pe post de observator. Politic, Ciclul politic european pentru combaterea criminalității organizate a fost uh, creat la uh, Consiliul din noiembrie 2010 pentru uh, Consiliul JAI pentru a veni cu o abordare coerentă, metodologică prin cooperarea optimă dintre serviciile aferente din statele membre. Uh, desigur, cooperarea este dintre aceste autorități și uh, dintre aceste autorități și uh, domeniul comunitar. Avem patru etape în ciclul politic european. Mai întâi, trebuie să analizăm uh, riscul pus de criminalitatea organizată pentru a avea o imagine clară de ansamblu în ceea ce privește modul în care uh, criminalitatea organizată afectează um, Uniunea Europeană. În a doua etapă, fixăm politica și luăm anumite decizii, identificând uh, în cadrul Consiliului JAI un număr limitat de priorități, atât regionale cât și pan-europene. Trebuie însă să avem un plan uh, strategic multianual pentru a crea o uh, activitate multidisciplinară integrată care să țină cont de amenințările prioritizate identificate. Avem și o a treia etapă. Trebuie să implementăm și să monitorizăm planurile anuale de acțiune care trebuie să fie aliniate obiectivelor strategice determinate în planul strategic multianual. Vom avea mm, pe, vom avea comisia noastră ca o platformă pentru abordare multilaterală și apoi trecem și la a patra etapă a ciclului politic european. Vom face o evaluare la finele ciclului pentru a fi punctul de plecare al următorului ciclu politic european. Consiliul JAI a conchis de asemenea că un ciclu politic redus pe 2 ani va fi implementat pe perioada 2011-2013. Ne bazăm pe uh, evaluarea pericolului pus de crimă organizată în, făcută în 2011. Ținând cont de valoarea primului ciclu, vom uh, continua cu un ciclu de patru ani care va urma a fi implementat din 2014 până în 2013 până în 2017, bazându-ne pe concluziile din 2013. În plus, față de acestea, COZI a fost uh, o comisie instruită de Consiliul JAI să țină cont de documentele redactate de Comisia Europeană și de preștinție și să țină cont de documentul OCTA 2011 și de UE SOCTA din 2013 încolo. E vorba de concluzii în baza cărora se vor decide prioritățile ulterioare și se va decide și adoptarea planurilor strategice multianuale, precum și planurile uh, strategice operative uh, pentru a monitoriza implementarea tuturor acestor instrumente. Trebuie să identificăm marile provocări uh, care deja sunt cuprinse în strategia internă pentru securitate. Uh, în baza acestei strategii, activitatea noastră se limitează la mm, uh, crimă organizată și la criminalitatea gravă. Uh, am fixat următoarele priorități pentru perioada imediat următoare. Discutăm uh, despre 2011 2013. Despre acest interval e așadar vorba. Avem 8 priorități. Prima prioritate este aceea de a slăbi capacitatea grupurilor uh, din crimă organizată, crimă organizată din uh, Africa Occidentală care fac trafic de cocaină și heroină în și către Uniunea Europeană. A doua prioritate este aceea de a contracara rolul Balcanilor Occidentali ca fiind zona de tranzit principală și zona de stocare principală de, pentru mărfurile ilicite destinate um, a ajunge în Uniunea Europeană. Aici discutăm inclusiv despre grupurile uh, infracționale vorbitoare de albaneză. Prioritatea numărul 3. Trebuie să slăbim capacitatea grupurilor de crim, din crimă organizată care facilitează migrația ilegală în Uniunea Europeană, în special via uh, bucății de sud și sud-est a frontierei europene, aici având în vedere zona problematică de la granița dintre Grecia și Turcia și de la Mediterana um, aproape de Africa de Nord. Apoi trebuie să reducem producția și distribuția de droguri sintetice în uh, Uniunea Europeană, inclusiv noile substanțe psihoactive. O altă prioritate se referă la întreruperea traficului uh, uh, european cu bunuri ilegale, cocaină, heroină, cannabis, bunuri falsificate și țigări. Another priority is to combat against... O altă prioritate este aceea de a combate toate formele de trafic de ființe umane, de persoane, uh, țintind uh, grupurile infracționale care recurg la asemenea activități, mai ales la sud, sud-vest uh, și sud-est în Uniunea Europeană. Următoarea prioritate este aceea de a reduce uh, criminalitatea organizată mobilă. Și, nu în ultimul rând, ajungem și la cea de-a opta prioritate, aceea de a accelera lupta împotriva uh, cibercriminalității uh, în mediul online, după cum bine se știe. COZI, doamnelor și domnilor, are răspunderea de a coordona, sprijini și evalua implementarea obiectivelor strategice și a planurilor operative de acțiune pentru fiecare din aceste priorități. De asemenea, trebuie să dăm dovadă de consistență în uh, implementarea acțiunilor operative, lucru absolut necesar pentru întărirea securității în Uniunea Europeană. Trebuie să cooperăm eficient cu autoritățile naționale um, și trebuie să existe o cooperare eficientă, mă scuzați, între autoritățile naționale și autorități și agențiile europene. De asemenea, COZI a fost împuternicită de Consiliul JAI să vegheze asupra acțiunilor ce se întreprind în domeniul combaterii uh, criminalității organizate. Trebuie să existe concordanță între planurile anuale de operațiune și acțiunile COZI. Între iulie și octombrie 2011, Comisia Europeană, cu sprijinul președinției și Europol, a organizat ateliere de lucru pentru fiecare din cele opt priorități. Au participat părțile vizate din uh, statele membre și experți europeni, obiectivul final fiind acela de a elabora obiectivele strategice pentru fiecare din uh, aceste priorități. Trebuie spus că, potrivit uh, Consiliului JAI în ceea ce privește crearea acestui ciclu european, ciclul inițial de 2 ani va fi uh, marcat de obiective strategice, nu de planuri multianuale strategice. Aceste planuri sunt prevăzute doar în acea perioadă de patru ani a ciclului, perioada ce va urma ciclul inițial de doi ani. Obiectivele strategice au fost depuse la COZI, COZI le-a adoptat pe 8 septembrie. iar mai apoi, în octombrie acestui an, Europol a fost gazda unor ateliere care vizau pregătirea celor planuri operaționale de acțiune pentru fiecare din prioritățile mai sus numite, în baza obiectivelor strategice care fusese adoptate mai înainte de COZI. The work on those annual operational action plans has Activitatea pe planurile de acțiune a fost încheiată recent, iar aceste planuri vor fi depuse la COZI pentru ca acesta să le valideze în decembrie. După ce aceste planuri operative anuale au, vor fi fost validate, vor intra în uh, etapa de implementare la începutul anului 2012. COZI va monitoriza progresul făcut în cadrul fiecărui plan operativ de acțiune, raportarea având loc la șase luni. va exista și o platformă multilaterală de cooperare pentru a contracara marile riscuri. Vom avea o platformă multidisciplinară împotriva uh, activităților infracționale, se va numi Impact și va fi uh, creată Uh, în baza priorităților identificate. Vom uh, implementa și monitoriza planurile de acțiune, după cum am spus, și vom uh, urmări modul în care va fi formulat rolul ultim al acestei platforme. Ciclul politic european va ține cont de asemenea și de dimensiunea externă a politicii de securitate internă europeană, precum și uh, problema urmăririi și confiscării activelor criminale. În baza documentului comun în ceea ce privește îmbunătățirea cooperării pe politică de securitate și de apărare și um, în alte domenii similare, COSI a inițiat un dialog cu Comisia de Securitate uh, pentru a identifica acele domenii unde e nevoie de o cooperare mai strânsă între um, actorii din politica externă comună, politica de securitate comună, de apărare și așa mai departe. Este un proces în desfășurare la ora actuală. De asemenea, COZI are și o inițiativă în ceea ce privește abordarea pe cale administrativă a luptei împotriva crimei organizate alinindu-ne la uh, concluziile JAI în ceea ce privește grupurile criminale, infracționale, mobile uh, din 2010. Vrem astfel să um, creștem numărul punctelor focale care se ocupă de combaterea mobilității infracționiste și să ținem cont și să implementăm prioritățile europene definite în acest domeniu. Ciclul politic european care combate crima organizată reprezintă un instrument unic. transforming the Primul de acest gen. Transpunem în realitate um, operațiunile definite a priori, identificăm metodologii pentru evaluarea priorităților în lupta împotriva criminalității internaționale organizate, având totodată o abordare coerentă și multidisciplinară și contribuind astfel la îmbunătățirea consistenței, eficienței și răspunderii în fața propriilor acțiuni. Stimați membri ai Parlamentului European, and I remain at your... Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim foarte mult domnule Cumanic, care a, a, domnul Cumanic a vorbit în numele COSI. Acum are cuvântul domnul Munes Dalmeira, reprezentantul Comisiei. Uh, mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. I'm very honored to have... Mă onorează invitația pe care mi-ați adresat-o în vederea prezentării primului raport anual al Comisiei privitor la implementarea strategiei care a fost uh, lansată doar vinerea trecută. După cum știți, acum un an Comisia a adoptat o comunicare privitoare la strategia de securitate internă și acțiunea Uniunii Europene, care reprezintă o agendă comună pentru Uniunea Europeană și statele membre pentru a ne confrunta cu principalele provocări de securitate pentru perioada 2010-2014. În acest scop, comunicarea a identificat cinci zone prioritare în care Uniunea Europeană poate aduce o reală plus valoare să propună acțiuni concrete. Combaterea și prevenirea crimei organizate grave, 1, terorismul 2, uh, uh, infracționalitatea pe internet 3, uh, consolidarea managementului frontierelor externe 4 și 5, rezistența la catastrofele uh, naturale și cauzate de om. Obiective cruciale pentru o uh, Europa sigură, după cum se spune în programul de la Stockholm. Apoi noi uh, cifre arată că 8 din 10 europeni sunt de acord că toate aceste 5 provocări sunt importante pentru securitatea internă a UE, ne arată ultimul Eurobarometru. Mulți europeni cred că amenințările vor fi în creștere în următorii ani și pentru a evita acest scenariu, statele membre, instituțiile europene și agențiile europene conlucrează zilnic pentru a uh, pune în aplicare această strategie. La un an după adoptarea comunicării, acum e timpul să vedem ce a realizat Uniunea Europeană și să vedem care este situația cu securitatea internă a Uniunii Europene în, în fiecare din aceste cinci obiective. Deci ce s-a realizat în 2011? 2011 a fost un uh, punct de plecare promițător pentru implementarea strategiei. Cu toate acestea, amenințările la care ne-am referit în noiembrie 2010 au rămas importante. Ținând cont de aceste cinci priorități identificate anul trecut, astăzi putem raporta următoarele progrese. În primul rând, în ce privește lupta împotriva criminalității organizate, s-au făcut progrese importante în 2011, mai ales uh, cu propunerea Comisiei pentru o legislație privitoare la colectarea uh, registrelor numelor pasagerilor, zborurilor care intră sau ies de pe teritoriul Uniunii Europene și pachetul anticorupție. Uh, Uh, totuși mai trebuie făcute progrese în domeniul uh, judiciar și uh, polițienesc și cooperarea și, de asemenea, în cooperarea administrativă pentru combaterea criminalității grave. În ce privește terorismul și radicalizarea, principala realizare este înființarea rețelei de conștientizare a radicalizării europene, Comisia a adoptat o, o comunicare privitoare la un sistem de, finan- ă, de detecție a finanțării teroriste și acesta este un pas important, apoi înghețarea uh, averilor teroriștilor și uh, îmbunătățirea transportului terestru și a securității acesteia. Uh, Comisia spune că mai, sunt, mai e nevoie de eforturi, apoi acțiuni pentru a combate criminalitatea pe internet, uh, S-au făcut progrese și aici înspre înființarea unui centru pentru criminalitate pe internet uh, european și o și echipe de computer, uh, de computeriști, mă scuzați, uh, sunt răciți, spune vorbitorul. Totuși, Comisia invită statele membre să întreprindă acțiuni urgente pentru a ratifica Convenția de la Budapesta, care prevede un cadru pentru cooperarea internațională în, această, în acest domeniu. Apoi, ce privește administrarea frontierelor, uh, înființarea sistemului de supraveghere a frontierelor uh, european uh, este pe calea cea bună. Cu toate acestea, cooperarea între agenții la nivel național trebuie îmbunătățită. Apoi, ce privește managementul crizelor și a catastrofelor, am făcut și aici progrese was undertaken in 2011, for example, in the field of risk assessment. S-au făcut multe în 2011, mai ales în domeniul evaluării riscului. Totuși, raportul spune că e nevoie de mai multe eforturi în zona managementului de risc. Apoi, raportul subliniază uh, activitatea făcută pentru a elimina decalajul între interne ale securității europene. Au existat mai multe inițiative pentru o mai bună cooperare și coordonare. Uh, inclusiv uh, cooperare practică în privința terorismului, a criminalității transnaționale și imigrației ilegale în Balcanii de Vest, Cordon Africii și Sahelul. Mm, Serviciul de Acțiune Externă și Comisia au elaborat un document comun pentru uh, a spori legăturile între uh, securitate, uh, politica de comună de securitate și apărare și domeniul JAI, asta inclusiv o posibilă cooperare între misiunile de poliție a pe, PESA și Europol. Acum, de ce este nevoie? În 2011 au evoluat trendurile de securitate în aceste cinci domenii, uh, există noi amenințări uh, legate de natura rapidă a tehnologiilor uh, internetului, mai ales în contextul actual al crizei economice și impactul dimensiunii externe a securității. Acestea și alte evoluții înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să adopte o atitudine care să privească în viitor. În, acest, uh, în această privință, raportul nostru evidențiază niște probleme uh, încă existente și acțiuni uh, pentru Comisie și statele membre în 2012. Mai, mai e nevoie de progrese în anii următori, mai ales în lupta împotriva criminalității grave și organizate și în lupta împotriva amenințării criminalității pe internet. În ce privește lupta împotriva criminalității grave și organizate, trebuie să știm că apare un peisaj nou în acest domeniu. Vedem din ce în ce mai mult grupuri foarte mobile și flexibile care operează în uh, mai multe teritorii și sectoare și, în particular, uh, aceștia sunt ajutați de uh, utilizarea cât mai extinsă a internetului în mod ilegal. Apoi există legături strânse între grupurile, grupări teroriste și între crim, criminalitatea organizată uh, și grupările teroriste uh, recurg la tot felul de infracțiuni pentru a-și uh, finanța operațiunile combaterea acestor infracțiuni ajută și lupta împotriva terorismului. Unul din principalele elemente ale combaterii eh, criminalității e cooperarea eh, intrafrontalieră și schimbul de informații între autoritățile naționale. Totuși, legislația Uniunii Europene și mai ales inițiativa suedeză și deciziile PRUM încă nu sunt implementate pe deplin în statele membre. Regretăm de asemenea că există instrumente pentru uh, cooperarea uh, judiciară, judecătorească și polițierească, dar acestea nu au fost ratificate de toate statele membre. Uh, cetățenii noștri trebuie să fie asigurați că se acționează eficient și vinovații sunt rapid aduși în fața justiției. În final vreau să spun că trebuie întreprinse acțiuni pentru, a, pentru confiscarea averilor Uh, pentru că aceste organizații criminale sunt uh, extraordinar de bogate. Și până acum uh, nu s-a, deci, nivelul confiscării rămâne prea scăzut. Noi trebuie să avem și reguli mai clare pentru a combate, de exemplu, spălarea de bani și să ne concentrăm pe modul în care criminali criminalii infiltrează economia legală ce vom face în 2012 pentru a uh, reacționa la aceste provocări? Ei bine, vom, uh, provoca, uh, vom promova un pachet pentru uh, confiscarea averilor criminalilor, o propunere pentru reforma Europol, Eurojust și CEPOL, plus o, un program pentru formare europeană pentru uh, cei din domeniul juridic uh, și polițienesc. Vom, face o, vom avea o strategie pentru anchete financiare, vom propune revizuirea directivei împotriva spălării de bani uh, și uh, combaterea terorismului uh, și vom dezvolta un schimb de un model de schimb de informații european în ce privește combaterea infracționalității pe internet. Uh, aceasta este în creștere, Uniunea Europeană e o țintă pentru acești infractori, mai ales pentru că are infrastructuri de internet foarte bune și sigur că se, și plățile se fac din ce în ce mai mult pe internet. Acum, uh, infracționalitatea pe internet uh, se dezvoltă, sunt din ce în ce mai multe noi tehnologii, Uh, se folosesc mobilele, uh, telefoanele inteligente și atunci apar din ce în ce mai multe provocări uh, pentru autoritățile noastre. Se utilizează tehnologiile internetului din ce, pe scară din ce în ce mai largă, ceea ce a dus și la materiale pornografice cu minori și amenințări la adresa drepturilor de proprietate intelectuală. Internetul nu are granițe, Însă, din păcate, activitatea procurorilor, da. Statele membre trebuie să-și pune eforturile împreună pentru a avea o reacție comună și primul nostru raport anual uh, subliniază ce trebuie făcut în acest domeniu în 2012 uh, dezvoltarea unei strategii globale pentru uh, spațiul inter, internet, apoi să avem un centru european al combaterei criminalității pe internet până în 2013 și să cooperăm mai îndeaproape cu partenerii din SUA, bazându-ne pe grupul de lucru pentru uh, a combate criminalitatea pe internet. Uh, colegii noștri din Polonia au subliniat uh, că există un ciclu al politicilor europene în care noi credem și pentru care am cooperat de plin, apoi implementarea obiectivelor identificate în strategia internă de securitate va fi crucială în următorii ani, dar asta nu va fi destul. E nevoie ca ea să se traducă în planuri și acțiuni concrete. După cum am spus aici, Comisia salută metodologia ciclului de armonizare politică în care va transmite politicile, prioritățile politice și va elabora planuri de acțiune în toate aceste domenii și susținem concluziile Consiliului din iunie 2011 care a subliniat aceste 8 priorități pentru combaterea criminalității organizate pentru 2011-2013. Împreună cu strategia pentru securitate și cu ciclul politic european, Consiliul și Comisia s-au angajat să aibă o abordare coerentă uh, și pentru niște uh, priorități coerente în acest domeniu. Uh, vicepreședintele COZI va furnizat informații la zi privitoare la acest aspect operațional al implementării Uh, strategie de securitate și privitor la rolul cheie jucat de COZI în cooperarea cu statelor me- statele membre uh, și acum, stimați membri ai Parlamentului, vă mai spun că Parlamentul are acum un rol decisiv de jucat, de aceea e important ca dumneavoastră să aveți informațiile necesare la dispoziție. Sper că acest uh, raport anual va crea ocazia să dezbatem împreună în mod constant aceste aspecte. Susținem inițiativa Parlamentului de a examina strategiile de securitate interne ale UE Uh, prin raportul doamnei Borsellino și uh, salutăm faptul că doamna Borsellino va ține cont de informațiile din acest raport anual în propriul raport al domniei sale. Uh, după cum am mai spus, 2011 a fost un start provințător, dar mai rămân trei ani pentru a pune în aplicare acțiunile hotărâte în 2010 și mai sunt multe de făcut. Uniunea Europeană trebuie să fie gata să răspundă la um, amenințările la adresa securității sale, de aceea strategia trebuie să continue uh, uh, să fie aplicată pentru a îmbunătăți securitatea internă a Uniunii Europene. Mulțumesc pentru atenție și aștept acum uh, cu interes o discuție foarte constructivă. Mulțumesc și acum dăm cuvântul doamnei raportoare Rita Borsellino și apoi celorlalți membri care vor dori să mai ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Doresc, în primul rând, să mulțumesc vicepreședintelui COSI comisia, pentru uh, prezentarea făcută. A fost una foarte interesantă. Salut reprezentantul comisiei, uh, care în raportul său a încercat să precizeze abordarea atât a comisiei cât și statele, statelor membre pentru 2012. După cum am afirmat de mai multe ori, cred că nu putem face o analiză corectă și uh, uh exhaustivă a, a siguranței europene, fără a ține cont de legătura strânsă cu uh, siguranța externă a Uniunii. E o problemă care trebuie mai bine analizată împreună cu Comisia pentru Afaceri Externe. Pentru moment aș dori să menționez anumite aspecte care vor face parte din raportul meu din propria inițiativă pe care îl voi prezenta în luna ianuarie anului viitor, dar pe care aș dori deja să-l discut cu raportorii din umbră încă din luna decembrie. În primul rând, mă voi referi la ceea ce se numește uh, ciclu de armonizare politică, după cum s-a spus, cu obiectivul de a traduce priorități politice în acțiuni concrete, în trei din cele cinci obiective ale strategiei de securitate internă. Criminalitatea serioasă, gravă și organizată, gestionarea frontierelor și uh, criminalitatea pe internet. Eu cred că strategia de siguranță internă a Uniunii și acest ciclu politic se consolidează uh, una pe alta, sunt complementare. De aceea cred și că modul în care acestor, acestea se consolidează reciproc uh, merită o atenție deosebită. Aici, după cum știți, uh, eu consider că tema rolului jucat de Parlamentul European și, în general, uh, controlul democratic al Parlamentului European nu este reflectată destul de clar în definirea acestei strategii și ar trebui să existe. Sigur, se fac, uh, se fac foarte bune indicații în privire la metodologie, dar eu cred că următorul ciclu de siguranță care trebuie să debuteze în 2013 nu poate fi definit fără a asigura într-un cadru structurat atât Parlamentul European cât și Parlamentele Naționale la aceste eforturi. Cred că problema rolului jucat de Parlamentul European și de Parlamentele Naționale este una reală și că trebuie să fie luată în considerare în mod serios inclusiv în legătură cu noua organizare a fondurilor destinate uh, acestui sector în viitorul cadru financiar multianual, după cum am și ascultat în această dimineață. Un alt aspect pe care aș vrea să punem accentul e cooperarea uh, judiciară și polițienească. În uh, această privință, eu cred că strategia de securitate internă și succesul acesteia sunt esențiale și voi insista pe acest punct în raportul meu. Strategia pentru securitatea internă, și aici uh, cred că Comisia va fi de acord, nu va putea să nu țină cont de dimensiunea externă a siguranței. Uh, nu e o, e o întâmplare că uh, Comisia noastră se va ocupa de această problemă în comun cu uh, Comisia AFET permiteți-mi să observ din nou că eu cred că actualul schimb de informații la nivel interinstituțional eh, este unul nesatisfăcător, după cum rezultă și din rezoluțiile adoptate recent de către Comisia Libe în eh, domeniul schimbului de informații referitoare la impactul politicilor europene în domenii cum ar fi lupta împotriva terorismului, vorbesc de raportul Intfeld și criminalitatea organizată, raportul Alfano. În fine, nu în ultimul rând, consider că împreună cu cooperarea în domeniul judecătoresc, judiciar, drepturile fundamentale trebuie să facă parte din strategia pentru securitatea internă a Uniunei, bazată pe o carte obligatorie a drepturilor și care uh, are ca obiectiv uh, înființarea unui spațiu de libertate, siguranță și justiție în care cele trei dimensiuni să fie absolut complementare și integrate de exemplu, ce s-a întâmplat la Oslo și ce la Utoia din această, în, din această, în această vară, eh, pune accentul eh, pe promovarea drepturilor și, eh, și nediscriminarea, care trebuie să constituie o bază a acțiunii UE în materie de securitate. Sigur că se va putea continua să cooperăm foarte eficient și acum uh, închei prin a mulțumi tuturor pentru atenție. Lino. Mulțumesc, doamna Borsellino, și acum doamna Ladford. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Este un raport uh, interesant. Este poate puțin îndrăsneț atunci când uh, ne gândim că de 25 de ani se lucrează la aceste probleme de securitate, justiție și afaceri interne și totuși uh, uh, apar noi provocări în noi domenii, așa cum este uh, criminalitatea pe internet. Avem de-a face cu o dimensiune Uh, foarte mare a fenomenului infracțional și acestei provocări în Europa. În acest document sunt cuprinse foarte multe inițiative uh, care sunt uh, anunțate. Ar fi bine să vedem că statele membre iau foarte în serios angajamentele pe care și le-au asumat. Opt state membre nu au ratificat încă uh, Convenția Consiliului Europei privind uh, uh, infracționalitatea cibernetică. Se vede cât de multă atenție se dă acestui fenomen în același timp cu eforturile care se fac și în Statele Unite în acest sens. Deci trebuie să respectăm aceste angajamente înainte de a elabora și a acumula noi, nouă legislație și noi propuneri. Clar, dacă există un uh, vid într-un anumit domeniu, acesta uh, trebuie uh, umplut. Au trecut deja câțiva ani de la uh, decizia luată la Prun și inițiativa suedeză, nu știm exact uh, unde ne aflăm cu transpunerea în fapt uh, a acestei decizii. În cadrul acestei comisii am comentat și comentăm deseori pe marginea preocupărilor legate de culegerea în masa unor date, cum ar fi cele de PNR și de reținerea acestora. Și totuși, facem aparent puține progrese în înghețarea și confiscarea activelor principalilor infractori. Trebuie să ne concentrăm eforturile asupra uh, lucrurilor importante. La pagina 9 se spune că s-au făcut progrese mari în combaterea criminalității uh, organizate, uh, mai ales uh, în acordul uh, PNR și pachetul uh, anticorupție este citat care nici el, ca și acordul PNR, nu sunt uh, încă uh, aplicate, așa încât uh, cum putem să le menționăm ca și acțiuni de cooperare. Sunt idei foarte bune cuprinse aici, dar în practică ne întrebăm cât de bine putem să combatem aceste provocări majore. Mă bucur să văd că, în general, Comisia se referă la extremismul violent în contextul terorismului. Însă mi-aș dori să nu vorbească despre radicalizare. Înțeleg că doamna comisar Marström uh, a uh, luat în discuție acest punct. Sunt radical, dar asta nu înseamnă că sunt uh, extremiști violenți. Deci, în loc de radicalizare, mi-aș dori să văd extremism violent. Vreau să mă întreb dacă Direcția Generală Afaceri Interne s-a gândit ca în contextul uh, protecției uh, datelor și securității cibernetice este să facă astfel încât uh, furnizorii de servicii de internet să garanteze securitatea produselor lor de obicei nu fac acest uh, lucru, dar dacă li s-ar cere să ofere garanții, atunci am putea asista la o, la o schimbare în posibilitatea de a ne apăra uh, împotriva uh, infracționalității cibernetice și să apărăm datele pe care le avem pe internet. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Comunicarea Comisiei, primul la raport anual privind implementarea strategiei uh, interne de securitate, prima uh, teză se referă la drama la care am asistat în Norvegia, în care au fost omorâți foarte mulți tineri. Dar pe parcursul raportului se spune că la 10 ani uh, după ceea ce s-a întâmplat uh, în septembrie în Statele Unite, uh, suntem în continuare confruntați cu pericolul islamismului terorist. Știri de ultimă oră din Germania ne arată că activității sau mai bine zis, nu activiști, ci teroriști de extremă dreaptă din Europa de Est au omorât în Germania cetățeni turci și acest lucru a fost considerat un omor uh, între turci. Se pare că Sunt uh, crimele de la Döner, crimele kebabului. Uh, și uh, mă întreb dacă nu putem detecta aceste probleme și astfel de teroriști. Întrebarea mea adresată Comisiei și nouă în Parlament este Știm oare care sunt uh, aceste uh, amenințări și dacă le uh, gestionăm așa cum trebuie, Comisia arată în statisticile sale că trebuie să ne protejăm împotriva islamismului terorist. În 2010, în raportul Europol 2010, Două din, nouă, două din uh, cele nouă cazuri uh, investigate erau legate de teroriști islamiști. Nu sunt uh, specialistă, însă am o problemă cu faptul că se consumă atâta energie și bani cu sau pe gestionarea unor amenințări pe care nu le putem evalua noi înșine. Sunt organizații care nu sunt verificate, nu știu știu de unde vin pericolele și știm că amenințările de anul trecut au venit din altă parte decât din sursele evaluate de astfel de organizații. În plus, mi se pare o problemă faptul că controlul la frontiere este pus direct în strategia privind securitatea internă. Majoritatea celor care traversează frontierele externe sunt migranți, turiști, pe care suntem uh, uh dispuși și ne face plăcere să-i primim în uh, Uniunea uh, Europeană. Deci nu întotdeauna ne vin numai belele peste uh, granițele externe. Uh, am putea să transmitem astfel un mesaj greșit. Uh, dacă mă uit care este propunerea Comisiei pe această temă, se spune acolo, de pildă, că invităm sau încurajăm statele membre să participe în mod activ în mobilitatea, în dialogul privind mobilitatea uh, Uh, și migrația cu uh, Orientul Mijlociu și cu Africa. Dar asta uh, o facem dintr-o perspectivă democratică. Trebuie să analizăm cooperarea cu vecinii ca o cooperare cu vecinii și nu ca o problemă de strategie privind securitatea internă. Aș dori să întreb uh, Comisia dacă este de acord că e nevoie de dovezi uh, mai multe uh, din partea unor organizații independente pentru a evalua costurile, în special privind criminalitatea organizată și terorismul. Apoi un argument mai solid în legătură cu faptul că se pretinde că reducerile bugetare fac Europa mai puțin sigură și mai ales în aceste momente de criză economică, când avem probleme uriașe, așa cum uh, ar fi registrul cu numele pasagerilor uh, sau pachetul privind frontierele legate de cetățenii uh, din interiorul sau din afara Uniunii Europene. Care este motivul? Putem să argumentăm că ar trebui să cheltuim bani în acest sens? Și, în final, mandatul Europol. Ei uh, ne dau informații pe care nu putem să le verificăm și nimeni nu este în măsură să analizeze uh, în mod formal Europolul. Ne bazăm pe datele Europolului. Uh, Comisia spune că noi jucăm un rol central și Europolul joacă un rol central în apărarea securității. Ultimul punct, dacă vorbim despre uh, securitatea internă europeană, ar trebui să avem o definiție mai clară. Criminalitatea organizată, terorismul, uh, calamitățile naturale, cred că asta nu face ca lucrurile să fie mai transparente. Vă mulțumesc, doamna Sipăl. Vreau să vă reamintesc că de la bun început Domnul Maneche mi-a spus că va trebui să plece în jurul orei 4 și 10, 4 și 15, pentru că trebuie să prindă un avion, așa încât de acum ar trebui să uh, ne uh, limităm uh, la punctele la care dânsul ar trebui să ne dea un răspuns. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Aș avea câteva întrebări și câteva observații pe trei subiecte. În primul rând, avem uh, combaterea drogurilor sintetice. Există oare în uh, statele membre măsuri uh, legislative identice pentru combaterea consumului de droguri, pe de o parte și pentru combaterea drogurilor ilicite de cealaltă parte, drogurilor sintetice de cealaltă parte. Ce diferențe se fac între drogurile sintetice, um, consum, uh, consumul uh, provenind din uh, mediul online, comerțul tradițional, cum se abordează problema. Iar în ceea ce privește traficul de persoane, pe mine mă interesează în ce măsură um, există măsuri tehnice mm, de combatere acestui, acestui fenomen și precum și în ce măsură există măsuri tehnice de combatere a uh, muncii ilegale. Am uh, văzut că există în domeniul cibercriminalității uh, noțiuni foarte ample. Uh, avem hackerii, avem criminalitatea on, în online, avem și furtul de identitate online, așa că vedem că este un domeniu tot cuprinzător. Pe mine mă interesează dacă această problemă ia amploare, oare nu ar trebui să ne gândim în primul rând dacă avem nevoie de uh, toate datele despre care vorbim, pentru că, până la urmă, mai puține date pe internet uh, reprezintă mai puține șanse de a face abuz de acestea. Așa că vă întreb, oare nu ar fi mai eficient în combaterea cibercriminalității să întărim uh, ceea ce se întâmplă în termeni cantitativi ca stocare a datelor cu caracter personal și, în al treilea rând, ce rol joacă în domeniul cibercriminalității uh, protecția datelor cu caracter personal, pentru că până la urmă protecția datelor se face constant, nu singular odată prin implementarea unui singur sistem. Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul acum domnul Albrecht. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde es wirklich kurz machen. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Uh, voi discuta despre cibercriminalitate și criminalitatea virtuală. Am auzit că în acest domeniu discutăm în special despre materiale pedopornografice și despre uh, nerespectarea proprietății intelectuale. Deci două subiecte distincte. Mi se pare puțin uh, ciudat că numiți doar aceste două exemple în document. Uh, plus că aceste două elemente apar în aceeași propoziție. Mi se pare puțin bizar, pentru că odată avem o crimă foarte gravă, materiale pedopornografice, și um, vrem să combatem acest fenomen. De cealaltă parte avem uh, nerespectarea proprietății intelectuale online, care în majoritatea cazurilor nu este o infracțiune, ci este o ușoară deviere uh, Uh, de la ceea ce este legal, de la ceea ce este considerat just. Așa că eu nu înțeleg de ce într-un document pentru strategia pe securitate internă are, ce are de căutat proprietatea intelectuală aici? Că vrem reglementări clare pe internet, e clar, o, le vrem, avem nevoie de acestea. Dar haideți să nu discutăm despre nerespectarea uh, vieții private prin uh, intervenții care afectează proprietatea intelectuală în online. Discutăm până la urmă despre securitatea internă, iar aici e vorba despre combaterea uh, nerespectării uh, proprietății intelectuale în filme, în muzică, pentru că avem acele persoane care descarcă ilegal, care copiază ilegal. Despre așa ceva este vorba, nu despre uh, neregulile înregistrate de actori privați. Doamna Intvelt are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Trei puncte foarte pe scurt. În primul rând, sunt de acord cu ce a spus Ioan Albrecht. Care este definiția securității interne? A menționat uh, drepturile de proprietate intelectuale. Am auzit Comisia vorbind de drepturile de pro, a, pericole la adresa a, DPI. Ce limbaj este acesta? A Uh, n-am auzit vorbindu-se de uh, violența uh, în familie care face mii de victime. De ce nu este considerată o astfel de amenințare? În al doilea rând, controlul democratic. Aici este un mare decalaj, pentru că noi, în calitate de aleși ai popoarelor, suntem meniți să adoptăm legislație care este foarte invazivă în viața oamenilor dar nu putem, de fapt, să verificăm Uh, dacă astfel de propuneri sunt într-adevăr uh, necesare, așa încât Uh, credem uh, Comisia și Consiliul pe cuvânt că sunt absolut necesare, dar uh, nu putem verifica. Așadar, avem nevoie urgent de mecanisme pentru a umple acest vid. În al treilea rând, ceea ce mă uimește întotdeauna este că de vreo 10 ani sau chiar mai bine adoptăm o măsură după alta și de fiecare dată există un incident și apar noi măsuri dar e o mare problemă pe care nu o abordăm. E vorba de cooperare și schimb. De fiecare dată se pare că informațiile de care au nevoie autoritățile polițienești Astfel de informații existau, însă nu au fost analizate, ca lumea au fost uh, interpretate greșit, uh, nu s-a făcut un schimb de, de date, nu a existat o cooperare între autoritățile diferitelor state membre. Deci acest lucru apare ori de câte ori se întâmplă ceva și nu încercăm să facem ca agențiile să conlucreze mai bine. Și în loc să facem acest lucru, noi adoptăm uh, noi texte legislative. Uh, Uh, trebuie să ne axăm în primul rând pe un mai bun schimb de experiență uh, și pentru a încheia, domnule președinte, o să spun că există întotdeauna o ironie amare. Infracțion, uh, infractorii lucrează transfrontalier. Ei beneficiază de o Europa fără frontiere deschisă. De ce nu lucrează și autoritățile în felul acesta? Mulțumesc, domnul Fos. Vă mulțumesc. Cei trei vorbitori dinaintea mea au abordat niște aspecte uh, pe care doream și eu să le punctez, de aceea nu o să fac decât să adresez câteva întrebări scurte. Migrația ilegală din Est există în Germania și devine tot mai marcantă migrația ilegală din Est se extinde și în Occident. Mă întreb uh, ce ne puteți spune despre asta. În al doilea rând, uh, care sunt legăturile între bazele de date. În al treilea rând, aș vrea să vorbesc despre datele privind pasagerii. Cum le putem folosi pentru a ajunge la un nivel mai ridicat de securitate sau nu aveți în vedere acest lucru în momentul de față? Mulțumesc foarte mult. Auzim de planuri de acțiune, de planuri strategice, de planuri multianuale chiar. A spus uh, foarte clar că COZI nu ia decizii operative sau nu adoptă texte legislative. COZI nu este o forță polițienească și nu poate să ia decizii operative, desigur. Totuși, unele decizii sau anumite categorii de decizii Uh, au uh, avut la bază informațiile date de dumneavoastră. COZI nu este o instituție legislativă, deci deciziile sale nu, nu există, însă unii au, sau comisia a menționat că o serie de decizii au fost inspirate de activitatea dumneavoastră. Dacă acest lucru nu este adevărat, atunci munca noastră a fost în zadar. Aș dori să Uh, identificați operațiunile sau deciziile operative cele mai uh, de succes luate de alte structuri sau uh, inițiative legislative ale unor structuri care au avut la origine activitatea COSI pentru ca noi să dormim mai liniștiți. Mulțumim! Acum ne întoarcem la domnul Cumanic, reprezentantul COZI și reprezentantul Comisiei domnul Cumanic va avea uh, timpul să uh, ajungă la aeroport. Deci aveți cuvântul primul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă refer la ultima intervenție. Desigur, COZI este uh, pe cale de a pune uh, în aplicare acest uh, ciclu, acest prim ciclu de politică și suntem în etapa strategică în care am definit obiectivele strategice și acum definim planurile operative. Aceste planuri vor fi puse în aplicare, așa cum am spus în prezentarea mea, începând din ianuarie. Planurile de acțiune operative au folosit uh, toate instrumentele disponibile uh, care vor fi folosite în operațiunile ce sunt planificate. Abordarea este uh, un pronostic solid de succes, însă suntem încă într-un proces de învățare în ceea ce privește uh, Uh, uh, ciclu de politică comunitar. Este un uh, ciclu care a început recent și învățăm în practică, învățăm pe măsură ce facem. Asta înseamnă că vom fi în măsură să dăm informații mai detaliate în legătură cu aceste succese după prima evaluare, după primul an a, al planurilor de acțiune operative. Domnul Nunes Dalmeda? Uh, since this strategy covers the... Această strategie acoperă problemele de securitate internă și este, de fapt, dincolo de sfera mea de răspundere. Nu știu în ce măsură voi putea răspunde la toate întrebările. Uh, dar voi încerca. Voi încerca să răspund la mare parte din întrebările adresate. În primul rând, întrebarea doamnei Ludford. Nu ar trebui să reinventăm roata, s-a spus, ci ar trebui să vedem ce funcționează, să evaluăm ce funcționează. Sunt de acord, Cred de fapt că de, asta facem și mai mult decât atât. Avem câteva inițiative noi, dar în același timp să nu spunem că nu utilizăm instrumentele pe care le avem. Ba, din potrivă, le utilizăm din ce în ce mai mult. Uh, Comisia va evalua situația și va propune recomandări despre cum putem să îmbunătățim schimbul informațional între forțele polițienești avem uh, un model uh, de flux informațional european, avem uh, inițiativa suedeză și o altă asemenea inițiativă care, iată, sunt un bun punct de plecare. Vom dezvolta și politica de training pentru a vedea de ce pregătire mai e nevoie pentru forțele polițienești, astfel încât acestea să poată activa în acest context mai amplu european. Din nou spun că acest context nu reprezintă o invenție de noi măsuri sau de noi instituții. De fapt, vrem să învățăm pe polițiști care sunt aceste măsuri, să învățăm despre măsurile create în ultimii 10-15 ani. Putem de asemenea să spunem că reforma agențiilor Europol și CEPOL se va baza pe evaluarea modului în care aceste agenții au funcționat și vor funcționa. Nu sunt de acord cu doamna Sargentini. Aceasta a spus că Europol e imun la scrutinul, la controlul uh, Parlamentului. Ba din potrivă, Europol e, poate fi o agenție mai supusă Parlamentului, uh, controlului Parlamentului European decât oricare alta. Am luat măsuri în acest sens. Europol, cu bugetul său, trebuie să Uh, primească mai întâi votul Parlamentului pentru a beneficia de acei bani. Cred că Europol și organismele de guvernare uh, vor uh, fi dispuși în continuare să fie controlați de către Libe și să reacționeze în consecință. Așa că nu cred că e corect să spunem despre Europol că este o agenție asupra căreia nu se exercită niciun control parlamentar. Mă voi referi și la ușoara ironie uh, emisă de doamna Latford în ceea ce privește acțiunile anticorupție, pachetul de reformă anticorupție, care de fapt nu a țintit către nici o activitate infracțională organizată propriu-zisă. E vorba de un document care spune că într-o bună zi se va materializa acest efort și într-o bună zi vom lupta împotriva crimei organizate. Dar haideți să spunem că mai întâi nu ai cum să recurgi la acțiune fără a veni cu propunerea de politică. Eu nu cred că e uh, corect să spunem că având o propunere pentru PNR, având un pachet pentru corupție, uh, nu luptăm. Doamna Sargentini a spus că nu ar trebui să discutăm despre frontiere în termen de mecanism de securitate. E vorba de o strategie de securitate, așa că în strategie spunem că și frontierele pot fi un instrument de combatere a crimei organizate și a terorismului. Putem să combatem terorismul și uh, criminalitatea și la nivelul frontierelor. Dar asta nu înseamnă că frontierele sunt acolo doar pentru a lupta împotriva acestor uh, două elemente. Totuși, am introdus uh, această noțiune în documentul pe care îl aveți în față. Am spus că ar trebui să combatem și munca ilegală și falsificarea. Cred că asta e de fapt intenția. Uh, cred că uh, însă cei de la Direcția Generală pentru asemenea elemente sunt mai în măsură să vă răspund la aceste întrebări. Iar acum, revenind la protecția datelor cu caracter personal, știu că Comisia pregătește o, un pachet de reformă a legislației în domeniu Propunerea va veni mai târziu în acest an, va revizui cadrul uh, de protecție a datelor cu caracter personal. Doamna Intvelt a spus că ar trebui ca violența pe plan intern să fie privită ca un element foarte serios mm, și în ceea ce privește cibercriminalitatea. Sunt de acord sunt sigur că și colegii mei din acest domeniu vor fi de acord. S-a sugerat că nu am făcut suficient în ceea ce privește protecția sferei private prin acordul PNR. Eu cred că uh, am făcut-o. Am oferit exemple concrete aici la Libe despre necesitatea de a soluționa anchete individuale prin PNR. Cred că mulți dintre dumneavoastră ați fost de față când am discutat nu odată despre necesitatea ca prin acordurile PNR să rezolvăm problemele de terorism și crimă organizată. Și astfel răspund și la întrebarea domnului sau doamnei Vos în ceea ce privește măsurile pentru protecția datelor pasagerilor. Da, am propus Uh, măsuri în acest sens. Avem o propunere de directivă în ceea ce privește uh, protecția numelor înregistrate la nivel european. Mă opresc aici. Îmi cer scuze dacă nu am satisfăcut pe toată lumea uh, oferind un răspuns dar uh, vă stau la dispoziție pentru a transmite mai departe aceste întrebări colegilor care poate sunt mai în măsură să uh, le răspundă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Nunes, mulțumim, domnule Cumanic. Cam atât deocamdată, dragi colegi. Avem suficient material pentru un raport din proprie inițiativă care va ține de comisia noastră uh, prin persoana doamnei Borsellini dacă nu mai are nimeni uh, comentarii de făcut, putem trece mai departe la următorul punct, luându-ne rămas bun de la domnul Cumanic. We're moving right on time, I guess. Iar acum, uh, respectând uh, exact timpul alocat, Uh, însă văd că domnul Moraes, raportorul, se pare că nu este în sală. Însă oricum, trecem la punctul numărul 10 de pe ordinea de zi, referitor la condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere. Unul din elementele componente ale așa zisului pachet uh, pentru migrație. Deci, uh, lucrătorii sezonieri. Raportorul, după cum spuneam, este domnul Claude Moraes, colegul nostru, care nu se află acum în sală. Mm, haideți să-l chemăm, că poate va apărea. Yes. Okay, he's on his way. He's on his way. Da, ni se spune că e pe cale de a sosi. Trebuie să sosească. Eh? The subject. As I tell you, we got a discussion to go on. Avem de, o, de purtat o discuție în legătură cu lucrătorii sezonieri. Domnul Moraes a prezentat proiectul de raport uh, în uh, timpul primăverii, uh, s-au depus amendamentele înainte de pauza de vară și uh, de atunci domnul Moraes a lucrat în cooperare cu raportorii din umbră uh, de la Comisia EMPL pentru a pregăti amendamente de compromis. Vă reamintiți că avem aici articolul 50 cu Comisia EMPL și vom asculta pe domnul Moraes de data ce va se aici, iar apoi Vom da cuvântul reprezentantului Consiliului pentru comentarii și informații și de asemenea am putea să dăm cuvântul apoi domnului Coferati, care este raportor pentru Comisia Empl. Dar trebuie să așteptăm uh, sosirea domnului Moraes calling off a break. Let's wait. For... Eh, nu știu dacă e cazul să întrerupem ședința. Haideți să așteptăm pe domnul Moraes. It'll be five minutes. Well. Good afternoon, Mr. Moraes. Salutăm pe domnul Moraes. Da, sunteți binevenit. V-am așteptat cu nerăbdare și uh, de-abia așteptăm să auzim ce aveți de spus despre uh, dosarul privitor la muncitorii, lucrătorii sezonieri, apoi vom da cuvântul reprezentantului președinției polone și apoi domnului Coferati ca să ascultăm tot ce se poate afla în legătură cu uh, ce se întâmplă în Comisia, uh, comisia Ample. Dar, în primul rând, dacă dorești, Claude, dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mă scuzați uh, pentru întârziere. Am, am avut o problemă medicală, am fost la cabinetul medical. Deci absența mea e motivată, dar oricum vă rog să mă scuzați, că de obicei nu fac așa ceva. Mă scuzați că v-am lăsat să aștept. Uh, Dragi colegi, uh, vreau să spun că am avut o întâlnire foarte satisfăcătoare cu raportorii din umbră. Astăzi am discutat în detaliu uh, și uh, toată lumea a muncit din greu pe dosarul ăsta, a ajutat sigur de asistenții noștri. Vreau, vreau să spun că ce voi spune eu astăzi aici, uh, sper că va reflecta munca uh, grea uh, și rodnică cu raportul din umbră, pentru că acest dosar este destul de controversat și cred că s-a muncit din greu, după cum spuneam, dar până la urmă iată că astăzi avem un rezultat pozitiv, aș spune eu. În primul rând aș spune că să ne concentrăm pe uh, compromisuri. Uh, colegii probabil că știu că Comisia pentru Ocupare a uh, votat uh, în favoarea raportului. Colegii știu că avem competențe comune cu Comisia Ample. Doream să mulțumesc raportorului din umbră, domnului Coferati, care este astăzi alături de noi și care cred că ne va da și domnia sa informații în legătură cu votul uh, de succes de săptămâna trecută de la Comisia pentru Ocupare. Dar astăzi ne vom concentra pe scurt uh, asupra, uh, asupra domeniilor ce țin de competența libe. Dacă îmi îngăduiți, încep cu faptul că a existat un acord virtualmente în legătură cu toate domeniile de discuție și mă voi referi la elementele asupra cărora se mai discută încă. În primul rând, problema cazării și de la ultima prezentare aceste probleme cred că au fost rezolvate cu succes și s-a ajuns la compromisuri comune, în primul rând cu includerea agriculturii și turismului. De asemenea, am avut și problema implicării și consultării partenerilor sociali Uh, lucru important, sigur, și pentru mine și pentru domnul Coferati. Și, din nou, uh, am uh, lucrat foarte bine cu raportorii din umbră și am ajuns la un compromis de calitate în legătură cu sectoarele care trebuie examinate și în legătură cu implicarea partenerilor sociali. În ce privește cazarea, există și problema unor standarde decente de cazare pentru uh, sezonieri și, și aici cred că am găsit o rezolvare bună. Uh, la fel ca și în legătură cu alte condiții pentru lucrătorii sezonieri și cred că e un compromis bun. La fel și problema dura, duratei șederii, problema celor șase luni de pe, o dura, de, pe un ter, de pe o durată de 12 luni, dar am înțeles că și la Consiliu statele membre actualmente solicită o perioadă de 5 până la 9 luni cu intenția de a avea anumită flexibilitate pentru statele, ca statele membre să poată uh, alege o durată din, dintre 5 și 9 luni. Cred că poate uh, reprezentantul Consiliului ne-ar putea explica mai bine cum stau lucrurile. Păi problema protecției muncitorilor sezonieri și aici uh, am avut un consens pentru un mecanism de monitorizare pentru protecția lucrătorilor sezonieri și uh, în legătură cu informațiile uh, puse la dispoziția lucrătorilor sezonieri, sigur, uh, dar fără a pune probleme nici angajatorilor, probleme disproporționate. Mai sunt două elemente pentru care mai sunt nevoie încă discuții. În primul rând, domeniul, sfera de aplicare și apoi criteriile de intrare. Aici sunt probleme complexe, desigur, pentru Comisia Libe Uh, raportorii din umbră au încercat să ajungă la o înțelegere. Eu cred că vor fi diferențe de vedere. În primul rând, uh, sfera de aplicare. Uh, acum, dacă vom depăși problema resortisanților din țări terțe care vin în Uniunea Europeană sau dacă afectează și alte categorii, Acum eu vreau să spun că concluzia este într-adevăr că părerile sunt împărțite, dar încercăm să rezolvăm situația. Sigur, respectăm, respectăm opinia tuturor. Eu vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări aici în legătură cu sfera de aplicare, la fel cu criteriile de intrare. Am analizat și articolele și considerentele trebuie să examinăm uh, uh situația aproape ca să fim siguri că trimitem semnale corecte în legătură cu condițiile de intrare, cu cine anume poate intra, să vedem uh, ce alte mesaje politice am mai putea trimite în afară de directivă. Deci pe aceste două zone încă discuțiile sunt intense pentru a încerca să ajungem la compromisuri. Uh, sigur, o soluție va fi dificilă, însă uh, eu sunt uh, uh, încrezător că până la votul din ianuarie, din Comisia Libe, vom fi rezolvat aceste probleme. Uh, în rest, nu pot decât să-mi exprim recunoștința la adresa raportorilor din umbră care m-au ajutat să ajungem la un consens. Însă, după cum spuneam, vom analiza serios și aceste ultime două elemente și aștept cu interes și uh, să aud ce va spune reprezentantul Consiliului. Oh, mulțumesc. Acum o să auzim reprezentantul uh, președinției poloneze. Vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru cooperarea lor constantă la acest dosar. Este un subiect foarte important uh, pentru că avem Uh, informațiile dumneavoastră în mod curent și noi încercăm să vă informăm în legătură cu ceea ce se întâmplă la nivelul Consiliului. Până în momentul de față, uh, pe această directivă uh, cu privire la lucrătorii sezonieri au avut loc trei reuniuni, a patra va avea loc pe 2 decembrie și, uh, desigur, aceasta în cadrul grupului de lucru uh, privind uh, migrația și în ceea ce privește reuniunile de până acum, am discutat aprofundat problema șederii pe termen scurt sau pe termen lung, până la trei luni, sau a Uh, șederii uh, pe termen mai lung. Sunt două regimuri uh, juridice diferite. Este foarte greu să tranșăm diferitele aspecte legate de acestea. Apoi există și criteriul primirii acestor persoane, acceptărilor pe teritoriul Uniunii Europene. O altă problematică reprezintă chestiunile sociale probleme discutate uh, pe larg de uh, Comisia Ample. Aceste lucruri nu au fost încă finalizate la nivelul Consiliului. Uh, sperăm că la reuniunea de vineri vom reuși să ajungem la un consens și la un compromis. Dacă nu, pe durata viitoarei președinții daneze, Uh, vom face acest lucru. De asemenea, pe 1 decembrie este prevăzută o reuniune cu toți raportorii, cu toți raportorii din umbră. În ceea ce privește uh, durata uh, șederii, propunerea Consiliului este de 5 până la 9 luni. Așa cum a spus-o domnul eurodeputat, acesta reprezintă un compromis. Am încercat să conciliem pozițiile uh, statelor unde această ședere trebuie să fie uh, mai lungă uh, decât în cazul caracterului sezonier. Sper că la nivelul Consiliului vom ajunge la un compromis Primim uh, uh, foarte pozitiv uh, versiunea raportului Parlamentului pentru că și propunerea de la 6 până la 12 luni este o propunere foarte bună. Președintele, mulțumesc reprezentantului președinției poloneze. Acum, dacă puteți să ne spuneți, domnule Coferati, cum s-au întâmplat lucrurile la nivelul, nivelul Comisiei EMPL? Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să profit de ocazie pentru a mulțumi nu doar lui Claude, ci și tuturor raportorilor din umbră eh, ai Comisiei Libe. Am încercat, sigur, să conlucrăm cu toți raportorii eh, din umbră, din cele două comisii și a fost o procedură poate puțin mai îndelungată și mai dificilă decât eh, ce se întâmplă de obicei, dar rezultatele mă, mă satisfac. În uh, Comisia pentru Ocupare am votat într-adevăr textul cu mare majoritate, lucru important și semnificativ, însă lucru care cred eu că e încă și mai important e că pe fond am votat numai compromisuri, compromisuri uh, extinse, pentru că au, au participat toate grupurile politice a, în aproape toate cazurile, ceea ce ne-a permis să ajungem la o încheiere, la o concluzie pe care uh, eu o judec ca fiind, eu o văd ca fiind foarte pozitivă. Pe, pe fond, am ajuns la niște definiții precise a ceea ce înseamnă tratament egal între persoanele în cauză, lucrătorii sez- sezonieri care uh, au drept de ședere în Europa, în Uniunea Europeană, și uh, lucrătorii sezonieri care provin din țări terțe și vin pentru perioada de timp să uh, locuiască și să muncească în Uniunea Europeană în sectoarele uh, la care s-a referit Claude. am uh, rezolvat inclusiv o problemă de mici dimensiuni, dar delicată, deci o problemă care are aspecte delicate, și anume uh, faptul că se crease un vid din cauza unei li- limite uh, care apare în directiva pentru detașare și directiva pentru uh, muncă sezonieră. Acolo un uh, lucrător uh, detașat se confruntă cu interdicția de a se uh, bucura de o serie de condiții care, de care se bucură un lucrător sezonier. Însă, în directiva pentru lucrătorii uh, detașați nu se face nicio referire la munca sezonieră. Noi am uh, uh reușit, cred eu, să rezolvăm această contradicție pentru că uh, nimeni nu trebuie să rămână fără protecție deși numărul persoanelor interesate poate să fie unul redus. Și am făcut acest lucru spunând că lucrătorii sezonieri nu vor putea fi detașați pentru a furniza un serviciu uh, într-un alt stat membru. În rest, cred că lucrurile au, au funcționat foarte bine și uh, îngăduiți-mi să fac un comentariu în legătură cu uh, cele auzite din partea reprezentantului Comisiei uh, referitor la timpul de durată a contractului unui lucrător sezonier. Noi, cu acordul tuturor grupurilor politice, am ales un, o perioadă de șase luni, dar nu într-un an calendaristic, ci uh, incluse într-un interval de 12 luni, dar nu, nu, nu care corespunde neapărat unui an calendaristic. Eu cred că e cea mai bună soluție, uh, mai ales, că e, mai ales din uh, punct de vedere al aplicării practice. Eu am înțeles că a rămas și un punct de vedere uh, referitor la o soluție de 5-9 luni, dar munca sezonieră nu poate dura 9 luni. Dacă durează 9 luni, atunci nu mai e muncă sezonieră, ci e altceva. Însă, cred că munca sezonieră nu trebuie să fie încadrată într-un an calendaristic, pentru că, pentru a face un exemplu, pentru a da un exemplu banal, o persoană care lucrează într-un hotel, să spunem, pe perioada vacanțelor de iarnă, se presupune că va munci uh, într-un an și apoi în anul următor. Deci câteva luni dintr-un an și câteva luni în anul următor. Deci din, uh, începând din luna noiembrie a unui an până luna, până luna februarie anului următor. Deci nu se încadrează perfect într-un an solar, într-un an calendaristic, dar nu există niciun motiv ca acel contract să, de, să uh, se alungească mai mult decât necesar, ci ajunge să adoptăm criteriul pe care l-am ales noi cu uh, mare majoritate, după cum spuneam, să calculăm acele șase luni nu într-un an solar calendaristic, ci în, într-un, uh, în interiorul unui termen de 12 luni care pornește de la momentul în care intră în vigoare contractul. Eu înțeleg motivul pentru care în comisie, la comisie se insistă pe aceste 9 luni, dar eu cred că dacă ar trebui să adoptăm uh, ceea ce am votat noi, cu mare majoritate, după cum spuneam, la Comisia Ample, în acest caz, dificultățile sau rezistențele existente s-ar putea elimina. Mulțumesc din nou tuturor celor care au colaborat cu foarte multă atenție și cu foarte multă bunăvoință. Noi ne-am ocupat de uh, domenii foarte complexe și ar fi fost dificil să găsim soluții uh, comune dacă nu uh, s-ar fi dat dovadă și de foarte multă pasiune și nu doar competență. Și eu cred că lucrul acesta ne-a susținut în munca noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Coferati, uh, pentru că ne-ați prezentat raportul de, de la Ample. Acum, haideți să deschidem discuția. Dacă, ia să vedem cine dorește să ia cuvântul. Nu avem listă. Doamna Sargentini, în primul rând. Okay, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim și domnului Moraes pentru o activitate foarte precisă și pentru propunere de compromis pe care le-am putut uh, uh, discuta, în, pe care putem să le discutăm în această după-amiază. Uh, doresc să spun în primul rând uh, câteva cuvinte în legătură la, la sfera de aplicare, să vedem cine uh, ar putea să lucreze conform uh, directivei uh, privitoare la lucrători. Acum există și o propunere ca și uh, solicitații de azil care sunt în așteptarea deciziei privitoare la ei să poată munci. Uh, Verzii ar uh, saluta o atare propunere. Acum depinde dacă statele membre permit solicitațiilor de azil să înceapă munca, dar dacă un stat membru face acest lucru, nu știu de, de ce nu aceștia n-ar putea fi uh, dar putea fi în situația de a lucra ca sezonieri. O altă problemă e problema uh, migranților în situație ilegală aici, dacă ei n-ar putea cumva să părăsească o țară în condiții demne și dacă n-ar putea cumva să uh, lucreze și ca sezonieri. Aici există o propunere uh, pe care o apreciază verzii, pentru că e un alt mod de a spune clar că imigranții ilegali au și ei nevoie de o alternativă pentru a putea să-și câștige traiul. Eh, acum, ideea ca muncitorii sezonieri să semneze un fel de document uh, la startul contractului, uh, un fel de angajament prin care ei se obligă să părăsească țara respectivă uh, după încheierea contract, după sfârșitul contractului lor, mi se pare că e prea mult. Adică nu e suficient un contract cu o dată limită, nu trebuie să forțăm oamenii să semneze un document care spune uh, că declară ceva evident. Deci n-am fi de acord cu așa ceva. Și apoi aș uh, adresa întrebare comisiei în legătură cu permise sau vize. Noi am înțeles că este o dezbatere acum la Consiliu uh, în legătură cu ce anume document e necesar, dacă permiți intrarea cuiva uh, cu o viză temporară de ședere că acest lucru n-ar permite și o activitate remunerată și dacă ar fi o viză temporară de 3 luni, că noi vorbim de un, o, o muncă de 6 luni într-un termen de 12 luni, dar un permis nu este un document de călătorie. Deci avem o situație din care poate nu putem ieși sau poate acest lucru, această problemă e la nivelul Consiliului. Deci am dorit să ne lămurească uh, Comisia, dacă e posibil. Mulțumesc! Yes, <clears throat> uh, Domnul Brons, e de la sine înțeles că lucrătorii sezonieri sunt uh, plătiți sub nivel și trăiesc în condiții uh, sub standardul minim, dar uneori aceste condiții sunt inumane. Condițiile lucrătorilor din Togo, despre care am aflat pe parcursul verii, în urmă cu un an și jumătate, au fost uh, de-a dreptul groaznice. De fapt, groaznic nici nu descrie situația. Și acolo am aflat despre lucrătorii locali care sunt angajați în același timp cu lucrătorii sezonieri, dar sunt în, și ei aceștia, sunt și aceștia plătiți sub nivel. Bine, condițiile acestora sunt incomparabil mai bune. Mm discutăm despre de ce sunt angajați lucrători sezonieri din țări îndepărtate dacă în toate țările care îi cheamă rata șomajului local e crescândă. Oare e acceptabil ca lucrătorii locali să fie pe șomaj în timp ce se angajează lucrători sezonieri din terțe state? Toți lucrătorii migranți sunt vulnerabili și riscul să fie angajați în condiții sub nivelul optim sunt, uh, este mare, pentru că aceștia nu știu cum să se plângă, nu știu cum să reacționeze și așa mai departe. Capitaliștii sunt astăzi mari uh, fani ai migrației tocmai din acest motiv. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, Aș dori să spun că și de data asta Claude a făcut o treabă deosebită în stilul lui caracteristic, cred că această directivă uh, va reuși, să spunem așa, să mulțumească toate grupurile politice. Și în primul rând pe muncitorii sezonieri eu aș avea două, numai două lucruri scurte de adăugat, de fapt nu de adăugat, de completat, pentru că aceste subiecte au fost deja discutate, și anume legat de condițiile în care acești muncitori sezonieri sunt uh, plătiți și în care trăiesc și muncesc, uh, pot fi îmbunătățite dacă uh, directiva va accepta Uh, obligații de monitorizare și informare asupra agențiilor uh, de recrutare și a altor intermediari, pentru că eu consider că aceștia sunt uh, principala cauză a condițiilor pe care le acceptă acești muncitori sezonieri. Ei în țara lor unde sunt recrutați sunt păcăliți, sunt mințiți și când ajung la angajatorii final condițiile sunt total diferite. Aș mai avea de adăugat un lucru, poate este un pic uh, contrar, uh, știu eu, grupului din care fac parte, dar uh, este important pentru statele noi membre acest lucru în condițiile actuale de criză și lipsă de locuri de muncă. Foarte mulți muncitori, oameni sunt dispuși să lucreze și sezonier în statele mai uh, dezvoltate cu o economie mai puternică. De aceea eu cred că principiul uh, preferinței comunitare ar trebui să preleveze în uh, acordarea acestor locuri de muncă. Chiar dacă ele sunt mai prost plătite, ele sunt cu mult mai bune decât șomajul. Eu sper că Claude va reuși să țină cont și de părerile mele și vom face ceva foarte bun. Mulțumesc. Thank you, Mr. Papa Nicolau. Domnul Papa Nicolau are cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. I want... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc încă o dată domnului Claude Moraes pentru toată activitatea întreprinsă pe acest dosar. E vorba de o cooperare foarte bună. Am avut o cooperare foarte bună cu domnia sa. E un raport foarte dificil, o directivă dificilă și, după cum au spus câțiva colegi, trebuie să depunem eforturi pentru a avea rezultate vizibile și domnul Moraes e o persoană bună uh, pe post de raportor aici. Am avut uh, consultări, uh, negociem, am avut uh, și o ultimă reuniune chiar astăzi, înainte de această reuniune libe. Aș dori să mulțumesc și colegului, colegilor și de la ocupare. Cu toți avem liniile noastre roșii și punctele noastre cheie, e dificil să ajungem la un numitor comun. Eu nu voi relua acum poziția grupului meu, doresc doar să subliniez problema uh, pericolul de a face abuz de această directivă. Din punctul nostru de vedere, această problemă e foarte sensibilă. Avem probleme în Europa, în ceea ce privește migrația uh, ilegală, în ceea ce privește politicile ce trebuie implementate pentru a fi mai eficienți. Și acum purtăm uh, și negocieri pe pachetul azil, uh, Urmează să vedem care sunt rezultatele. Discuția pe problema lucrătorilor sezonieri e de asemenea legată de celelalte negocieri pe care le purtăm în paralel. La final doresc să adresez o întrebare comisiei. Ce părere au comisia și Consiliul uh, când vine vorba despre deschiderea propunerii inițiale, includerea în propunerea inițială a oamenilor care deja locuiesc legal în Uniunea Europeană. E aceasta o dimensiune care poate fi inclusă în această directivă? Concret, putem să combinăm regulile noastre pentru uh, candidații de azil și perioada de așteptare pentru un răspuns final din partea statului uh, membru, putem să combinăm acest element, deci procedura de solicitare de azil, cu discuția pe propunerea care a venit din partea unor grupuri politice. E vorba de o discuție care se leagă de această directivă și de acest raport. Sum up and I say that we are optimistic also. Suntem optimiști Conchid prin a spune că noi credem că vom ajunge la un uh, acord final. Doresc încă o dată să mulțumesc secretariatului, să mulțumesc tuturor colegilor pentru buna cooperare întreținută. Ne-am temut că acest raport va fi foarte dificil, dar mulțumită eforturilor depuse de toată lumea, în special de domnul Moraes, raportorul, lucrurile s-au simplificat mult. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim și noi. Au intervenit uh, membrii comisiei acum, așa că a venit rândul să dăm din nou uh, cuvântul comisiei, după care Consiliului. Doamna Schmidt de la comisie. Da, uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc și domnului Moraș și Coferati pentru munca făcută Eh, cred că merge în direcția bună și este în conformitate cu obiectivele pe care eh, le avem din partea propunerilor reprezentanților. Aș vrea să rezum câteva chestiuni care au fost ridicate în discuție. În eh, ceea ce privește permisele și vizele, sigur, e o chestiune foarte tehnică. Însă când am prezentat propunerea, intenția a fost ca cei care vin pentru o perioadă mai scurtă de trei luni să aibă o viză Schengen pentru ședere pe termen scurt, cei care stau mai mult de trei luni să aibă un uh, permis. Acum, discuțiile la nivelul Consiliului uh, statele membre doresc să păstreze și uh, viza pe termen lung pentru lucrătorii sezonieri, preferă să nu fie obligați să elibereze permise de ședere. Uh, există și discuții uh, tehnice în ceea ce privește viza Schengen și regulile Schengen pe care încercăm să le clarificăm uh, pentru moment. Însă cred că ceea ce este important în general nu este documentul, dacă e vorba de o viză pe termen lung sau un permis. Este important ca cei care vin ca lucrători sezonieri uh, să aibă din prima zi să beneficieze de toată protecția și drepturile care sunt prevăzute în această directivă. Acest lucru este important. De asemenea, este pentru prima oară în care o directivă uh, îi acoperă pe cetățeni din uh, prima zi pentru că atunci când este vorba de transferurile uh, în interiorul unei companii, acoperirea se dă după trei luni articularea cu o viza pe termen scurt face lucrurile mai complicate. În ceea ce privește domeniul de aplicare, Comisia a dorit uh, să îi cuprindă pe migranții temporari, lucrători sezonieri care vin și pleacă. Întreaga abordare ține cont de natura temporară, ceea ce înseamnă că sunt uh, și uh, uh, implicații la nivelul uh, protecției familiei. Lucrătorii sezonieri sunt persoane care vin din afară și care părăsesc uh, Uniunea după câteva luni, lucru care rămâne încă de discutat aici în Parlament și în Consiliu. Așadar, cred că am răspuns la principalele chestiuni ridicate în discuție. Președintele, mulțumesc Comisiei. Cortina uh, s-a lăsat, sperăm că nu este cortina uh, finală. Mm, mergem acum la reprezentantul Consiliului, doamna Schiva. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, în ceea ce privește uh, răspunsurile comisiei și întrebările eurodeputaților, în ceea ce privește intrarea pe teritoriu unei țări, independent de faptul că persoana intră pe baza unei vize sau unui alt document, drepturile atribuite uh, unor astfel de migranți uh, sunt uh, identice. Nu se va face o diferențiere între, persoanele, între persoane, ci tratamentul va fi egal. Au fost și alte uh, întrebări care au fost adresate, abolirea și așa mai departe, însă aceste chestiuni nu au fost uh, discutate în Consiliu. Există și alte aspecte care țin de această directivă, deci am fi preferat ca aceste chestiuni să fie tratate separat. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Vreți uh, să uh, spuneți câteva cuvinte la final ca raportor, domnule Moraș? Uh, nu vreau să întârzi lucrurile pentru că am venit mai târziu. Vreau să mulțumesc din nou raportorilor din umbră. După cum puteți vedea, am purtat discuții intense și am fost deschiși uh, în legătură cu două aspecte pe care trebuie să le finalizăm. Domnul Papa Nicolau și doamna Sargentini s-au referit la aceste aspecte. Uh, vom uh, lucra asidu pentru a ajunge la, o, la un compromis și acest lucru se va întâmpla înainte de votul în comisie în ianuarie. Mulțumesc colegilor pentru că au recunoscut că e un dosar uh, greu. Uh, secretariatului care este acolo, mulțumesc. Uh, puteți să-i spuneți că i-am mulțumit. Președintele, vă mulțumesc, domnule Moraes, raportor. Cred că ajungem la ultima parte a acestei sesiuni de după amiază ne apropiem de reuniunea coordonatorilor care ar trebui să înceapă peste câteva minute, însă mai întâi, în această dimineață, am introdus un uh, nou punct pe ordinea de zi și am invitat-o pe doamna Wikström, colega noastră, să raporteze în legătură cu delegația din uh, Sicilia din 24-26 noiembrie, săptămâna trecută așadar. Va face un raport al acestei delegații către Comisie. Doamna Wikström, aveți cuvântul. Mulțumesc. Uh, atunci când uh, ați uh, dat jos ecranul, am crezut că nu o să se gândească acum că urmează partea de distracție, dar nu așa stau lucrurile. O să vă spun ce am făcut în această delegație în Sicilia și Lampedusa cu câteva zile în urmă. Delegația a avut 10 membri, Sam Busutil, Veronic Mathieu, Salvatore Acolino, Tania Fayon, Rita Borsellino și Roser, Rosario Croceta din partea Socialiștilor și Democraților, Judith Argentini din partea ecologiștilor, domnul Filidis și eu ca șef de delegație și reprezentant al D. În primul rând aș vrea să vă spun că am pregătit vizita cu întâlniri cu Comisia, cu Frontexul, cu reprezentanța permanentă, reprezentanța ONG-urilor, cu uh, reprezentanți ai înaltului comisariat pentru refugiați, uh, organizația Save the Children și așa mai departe. Dați-mi voie să vă împărtășesc câteva impresii în legătură cu câteva din vizitele pe care le-am făcut pe durata acestei delegații. În primul rând am uh, uh, vizitat uh, centrul de verificare și expulzare din Trapani. Este, după cum vedeți, este o nouă structură, este o clădire nouă care a fost deschisă în iulie anul acesta. Este cea mai nouă din Italia. A fost inițial construită ca un centru de identificare și expulzare Uh, poate să uh, adăpostească cam 250 de persoane. Când am vizitat, noi erau 172 uh, de persoane, dintre care 140 solicitaseră azil. Nu sunt minori în acest centru și 90% din oaspeți sunt tunisieni. Trebuie să fie audiați de o comisie în șapte zile dar, din câte am aflat, timpul de așteptare este de o lună. Centrul pare să fie foarte uh, bun, să lucreze în mod uh, eficient, are o structură de penitenciar și uh, prezența solicitanților de azil acolo trebuie analizată în continuare. Se pare că nu este permis ca astfel de solicitanți de azil să fie trimiși dintr-o astfel de centru într-o structură mai uh, deschisă. Cred că am putea să schimbăm imaginea. Nu, nu încă. Nu vă uitați la asta încă, ci ascultați doar. După aceea am vizitat de cara un centru de primire deschis în Trapani. Nu am o imagine a centrului Cara. Este un centru deschis pentru solicitanții de azil care pot să se miște liber, să intre și să iasă între anumite ore. Sunt 233 de persoane, capacitatea maximă este 260. Sunt câteva familii acolo, nigerieni, din Bangladesh, pakistanezi, uh, persoane din uh, uh, Gambia, eritreani și turci. Minorii neînsoțiți nu sunt acolo, ei sunt trimiși în centre specifice. Când am vizitat acest centru, am văzut că e nevoie de lucrări de renovare serioase. Uh, nu se trage apa la talete, nu au perdele sau um, perdele. Am văzut o încăpere cu vreo 40 de saltele pe jos. Uh, e destul de murdar uh, de regulă, dar s-a făcut curățenie în ziua în care am făcut vizita. Acestea sunt condiții nu tocmai plăcute pentru persoanele care stau acolo și ar trebui să avem în vedere că asta Uh, nu este uh, ceva uh, care să facă cinste Uniunii Europene în secolul 21. Dacă vreți să treceți la următoarea imagine. Ce vedeți aici? Sunt nave care vin pe insula Lampedusa, naufragiate, aceste probleme din Europa nu pot fi discutate fără a ne referi la Lampedusa, o insulă la sud de Sicilia, mai aproape de Tunisia decât de Sicilia. Ea este o poartă către Europa pentru mulți migranți care traversează Marea Mediterană pe bărci, în bărci sperând să găsească o viață mai bună. În imagine vedeți câteva astfel de embarcațiuni 80 Uh, au fost uh, îndepărtate din port uh, cu o zi înainte de a veni noi, deci ele au fost scoase din zona portului. De la începutul anilor 2000, migrația către Lampedusa a crescut până când s-a semnat un acord cu Libia ca astfel de migranți să fie returnați în Libia. Migranți care provin din alte țări, Uh, era o capacitate de 850 de persoane în Lampedusa, uh, însă în unele perioade au fost și 2000 de migranți care dormeau sub cerul liber și în condiții uh, nepotrivite. Erau tunisieni și libieni care au venit din nou valuri, nou, noi valuri. Anul acesta au ajuns 35.000 de Uh, de persoane, iar până la sfârșitul lui august 48.000 de persoane. 2.000 de persoane au fost găzduite, ceea ce înseamnă de două ori și jumătate peste capacitatea centrului. Situația a explodat pe 20 septembrie, atunci când migranții au dat uh, foc uh, taberei și au uh, scăpat din uh, acest centru s a amestecat cu populația. Este interesant faptul că Frontexul a confirmat informația potrivit căr căreia uh, regimul libian uh, i-a forțat pe uh, migranți să intre în armată și să lupte împotriva Uh, uh, rebelilor sau au fost uh, amenințați cu pușca să se suie pe aceste embarcațiuni și să plece către Italia. Frontexul a spus că există o legătură clară între căderea lui Gaddafi și reducerea valului de migrație. Centrul din Lampedusa este compus din șapte clădiri, trei sunt clădiri de birouri și patru sunt dormitoare. Incendiul, după cum vedeți aici, a distrus uh, un dormitor și a produs avarii altuia, dar, de fapt, uh, cinci clădiri uh, sunt mai mult sau mai puțin sigure, nu sunt afectate. Centrul este însă închis pentru că autoritățile italiene au declarat la Pedusa un port un loc nesigur uh, pentru migranți. Desigur, asta nu pentru pescuit, dar este singurul port uh, care este declarat uh, nesigur uh, împreună cu portul Tripoli, deci singurele declarate nesigure uh, în Marea Mediterană. Penition at EU level. Avem nevoie, sigur, de o definire comună la nivel european a ajutorului uh, pescarii știu că trebuie, dacă uh, iau uh, la bord migranți, trebuie să meargă cu ei până în Sicilia, deci durează prea mult. Situația atârni critici în rândurile ONG-urilor și organizațiilor internaționale și a Bisericii Catolice. Ne-am întâlnit cu, arhiepiscop, cu episcopul Lampeduzei, care nu este mulțumit de declarația aceasta că Lampedusa nu este un port sigur pentru migranți. Centrul Lampedusa este unul uh, de dimensiuni reduse, după cum spuneam, uh, a fost uh, suprapopulat și ONG-urile au spus că asta s-a întâmplat înainte de strategia din de tragedia din septembrie, că distrugerea da, acestui centru a fost o reacție asupra populării. on the mainland and I think that we need to look... Eu cred că trebuie să uh, analizăm situația în detaliu, să vedem exact ce s-a întâmplat acolo. Deci niciodată nu se poate discuta despre migrație fără a menționa problema Lampedusei. Vedeți aici o pereche de pantofi abandonați acolo. Footprints, but Lampedusa is now closed. Lampedusa acum, uh, centrul din Lampedusa este închis și acum trebuie să vedem dacă e nevoie de un centru pentru transferuri. Bun. Uh, acum uh, mă voi referi la acțiunile UE și la Frontex. Iată, aveți aici o imagine din centrul creștin pe care l-am vizitat, un centru mit Speranță și Caritate din Palermo, un exemplu a modului în care societatea civilă și voluntarii acționează în Italia. Am văzut asta și într-o clinică. Iată ce uh, acțiuni pozitive. Sicilia poate fi un exemplu pentru restul Europei când e vorba de munca voluntară și bunăvoință. Eh, asta ca o contrabalansare a aspectelor negative pe care vi le-am menționat. Acum mă întorc la acțiunile Uniunii Europene. Eh, prin Fondul de Solidaritate, din 2009 până în 2011 s-au pus la dispoziția Italiei sume de 190 de milioane de euro și în plus s-au luat și măsuri de urgență cu alte 18 milioane de euro pentru susținerea transferurilor de, din Lampedusa spre uh, continent. Frontex a început operațiuni de susținere în februarie. Acestea au costat cam 14 milioane de euro cu 20 de ofițeri detașați din alte state membre și un, uh, o aeronavă portugheză. Acum uh, puțini ofițeri au mai rămas la Trapani și Frontex uh, coordonează activități uh, pe mare. Uh, Frontex nu coordonează operațiunile de returnare, ci doar susține, a susținut câteva transferuri spre Nigeria. And I will shortly start drafting the written minutes of the delegation visit. Acum mă uit la raportul delegației, procesul verbal. Bun, între timp Eh, mă voi adresa Comisiei, Frontex, autorităților internaționale, autorităților italiene, ONG-urilor eh, să-mi trimite reacții în scris și anumite clarificări. Because I would really like the minutes of our visit to be as precise. Aș vrea ca procesul verbal al vizitei noastre să fie cât mai precis posibil și aș dori ca și comisia noastră să fie eh, să dispună de toate informațiile posibile. Acum, referindu-mă la delegații din misiune. A fost interesant, a fost o misiune foarte uh, fructuoasă și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru tot ce ați făcut și tot ce am reușit împreună și pentru o cooperare foarte bună. Dacă cineva are vreo întrebare, sigur vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Wikström, pentru prezentare și pentru activitatea dumneavoastră. Da, văd că se ridică câteva mâini. Începem, cu, începem discuția. Domnul Busutil. Thank you, Mr. Chairman. Well, just to uh, thank uh... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc doar să mulțumesc Ceciliei pentru o prezentare foarte interesantă și precisă a uh, delegației vizite în Sicilia și la Lampedusa. Sunt și eu de acord că a fost o experiență foarte interesantă, chiar emoționantă, că am putut să vedem nu doar situația migranților, ci și activitatea uh, celor care încearcă să-i ajute. Eu sunt de acord cu Cecilia că vizita la Centrul Creștin uh, Speranță și uh, Caritate condus de o adevărată personalitate, Biagiu Conte, a fost o experiență emoționantă pe care eu personal nu voi uita niciodată. Cât despre Lampedusa, precum uh, Cecilia Victor, m-a fost și eu surprins când reprezentantul Frontex ne-a spus că ultima embarcațiune care a sosit în Lampedusa, provenită din Libia, uh, a făcut-o în 17 august. Uh, e vorba de uh, aceeași săptămână când Tripoli a fost eliberat de rebeli și Sigur că asta nu poate fi o coincidență. Iată o probă în plus a ceea ce noi suspectam, și anume că regimul Gaddafi, de fapt, șantaja Europa pe problema uh, migrației. Și eu cred că sunt vești foarte bune. Acestea, uh, iată, fluxurile au re- au încetat sau s-au redus, uh, mai ales dacă ne gândim că tras, ă, ă, rutele din Libia spre Europa ă, pe mare rămân, o, rămân rute foarte periculoase. Doar de acest an, sute de oameni s-au înecat în mare, încercând să ajungă în, pe continent. Deci reacția noastră nu ar trebui să-i reacția sau, în fine, reacția în general n-ar trebui ca acești oameni să fie forțați Uh, uh, să îmbarce, ci să găsim alte soluții. Bine, încheie intervenția mea spunând că a fost foarte interesant să auzim că din data de 17 august uh, ruta libiană a fost închisă. Bun, totuși au mai ajuns alte uh, embarcațiuni în Lampedusa, dar provenind nu din Libia, ci din Tunisia. Și situația asta poate fi rezolvată cu autoritățile tunisiene, mai ales acum, când, iată, în Tunisia a început tranziția spre democrație, după cum știm cu toții. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Busutil. Cred că a fost un semnal pentru noi toți ceea ce a spus dumneavoastră, domnule Wikström. Și anume, Iată, am aflat că n-au mai sosit embarcațiuni uh, de la 17 august. Bun, vorbesc de embarcațiuni provenind uh, din Libia. Așadar, așa stau lucrurile până acum. Deci uh, nicio altă embarcațiune nu a mai venit din Libia. Right? Is that an accurate am dreptate, așa a spus doamnă? Bun, deci e foarte interesant de remarcat acest lucru. Acum dau cuvântul domnul Croceta. Be, un ringraziamento sincero. Mulțumesc și eu din suflet, da, doamne a delegației, care a fost o președintă extraordinară, nu doar pentru modul în care a vorbit acolo cu, în centre cu operatorii și cu, uh, cu imigrați și și pentru că ne-a comunicat energie, un ritm poate de marș, puțin prea obositor, aș spune, inclusiv uh, pentru că trei zile la rând am mâncat doar sandvișuri. Uh, eu sufăr de diabet, deci încă trebuie să mă recuperez, mai sufăr fizic după, în urma vizitei. Însă totuși a fost entuziasmantă vizita. Au fost și reacții foarte importante în mass media, în Italia, în Sicilia. Oricum n-a fost o vizită uh, ca cele de obicei uh, expediate repede cu un limbaj de lemn, ci a fost pus accentul pe oamenii de acolo, pe, pe, pe poveștile lor, deci, iată, avem întâmpinarea și a autorităților și a reprezentanților centrelor, dar uh, am vorbit uh, îndelungat cu uh, migranții. Acum, în legătură cu Lampedusa, nu e adevărat că e un port nesigur. A fost declarat așa, dar noi nu acceptăm această definiție și trebuie să remarcăm acest fapt că e vorba de o insulă care are o întreagă istorie de milenii uh, de ospitalitate, deci nu poate fi caracterizată ca fiind un port nesigur. Deci trebuie să cerem ca autoritățile italiene să revoce această etichetare. Lampedusa nu poate să nu aibă un centru, uh, nu poate să aibă un centru de uh, primire imediat, pentru că e adevărat că în viitorul imediat Bine, nu putem ști ce se va întâmpla. E adevărat că acum s-au, s-au încheiat turbulențele din, uh, tulburările din Tunisia, însă eu am știri proaspete despre alte tulburări în zonele unde au început revoltele, însă nu e sigur că în Libia situația va rămâne situația atât de liniștită cum cred unii și nu e sigur că nu vor mai apărea conflicte religioase în aceste zone. Însă, în momentul actual, haideți să ne închipuim că nu vor mai exista fenomene de masă, fenomene de migrație clandestină ca cele din lunile despre care vorbim. Dar noi trebuie să continuăm să ne gândim că în Lampedusa imigrația clandestină va continua pentru că întotdeauna lucrurile au stat așa însă, că pe vre- însă pe vremuri nu se numea imigrație clandestină, ci uh, nereglementată. Bun, s-a, schimbat doar limbajul, s-au schimbat doar definițiile, dar întotdeauna a existat acest fenomen, pentru că e vorba de o insulă aflată la 50 de mile de coasta uh, Tunisiei și la 150 de mile de uh, coastele Italiei. Deci eu cred că, în mod obiectiv, Lampedusa va fi prima destinație a imigranților. Așadar, reparațiile, reparația centrului uh, e posibilă cu bani destul de puțini. Și cred că trebuie făcut acest lucru ca să evităm să se repete situațiile acelea teribile. Sunt de acord cu uh, evaluarea centrului care de la Trapani, uh, o situație total inacceptabilă. Toți cei 250 de migranți de acolo ne-au spus același lucru Uh, ceea ce n-am întâlnit în alte centre. Deci oamenii s-au plâns de condițiile de sănătate, de trai, uh, de alimentație, modul în care tratează poliția, în fine, căldură excesivă. Deci a fost un adevărat cor uh, de, al, al plângerii. Eu cred că și acest lucru trebuie să-i spuneți ministrul de interne italian. Să, deci o atenție deosebită pentru centru Cara din Trapani. Și eu cred că putem să relevăm și anumite lucruri cu caracter mai general. Deci, eu cred că există o serie întreagă de lacune în uh, legătură cu actualele directive, și anume dreptul la informare uh, pentru imigranți. Uh, aici vorbesc în general, adică, de exemplu, centru din Mineo, centru foarte bine echipat, dar nu era echipat nici măcar cu un aparat de televiziune. E clar că și imigranții sunt cetățeni și uh, eu cred că noi de la Comisia Libe am putea să cumpărăm uh, un post de televiziune pentru uh, oamenii aceștia din Mineo, că n-ar costa atât de mult. Iată, vă fac o propunere. Ar fi un gest uh, de, deosebit din partea comisiei noastre să cumpărăm un televizor pentru uh, cei de acolo. Deci, dreptul la informație, iată. Apoi dreptul la asistență juridică. Legea, legislația italiană nu prevede acest lucru. Deci, cum, au, cum pot fi asistați legalmente uh, acești imigranți? De ce să ne gândim la anumite liste obligatorii uh, de avocați care să îi apere pe migranți, liste care să fie puse la, obligatoriu la dispoziția migranților în momentul debarcării, ca aceștia să aibă dreptul la asistență juridică. Ținând cont că în Italia se prevede asistența juridică gratuită celor care nu își pot permite să plătească un avocat. Apoi m-aș mai referi și la timpul de așteptare până când e examinată situația uh, persoanelor de acolo. Trec 4, 5, 8 luni. E vorba de cererea de azil, desigur. Și după un an de zile, o cerere poate fi respinsă. Apoi uh, legile privitoare la minori și aici instituțiile europene trebuie să facă mai mult. E imposibil ca un minor de 12 ani uh, uh, care timp de 6 luni a, a avut o situație ilegală să fie primit în, uh, într-un centru și apoi la 18 ani să fie expulzat. Deci e o serie întreagă de mecanisme care nu numai că nu favorizează o gestionare a fluxurilor migratorii, ci chiar ba chiar din potrivă, favorizează fenomenul imigrației eh, clandestine. Și, în ultimul rând, vreau să mai refer și la îmbrăcăminte. Când m-am deplasat la Lampedusa, am văzut că după luni și luni de zile eh, nu, imigrații nu-și puteau schimba hainele. Deci eh, erau tot cu hainele cu care veniseră în Italia. În centru calea de la Trapani, când eu am întrebat i-am întrebat de unde au făcut rost de haine și de acolo mi s-au spus că din uh, coșurile de gunoi, deci din, din uh, containerele de gunoi, unde uh, era vorba de fapt de acele containere în care adesea asociațiile uh, de caritate aduc haine. Asta, asta nu poate constitui un standard european o persoană timp de luni și luni de zile să rămână cu aceleași haine cu care a venit în Italia, așteptând ca un bun samaritan să îi dăruiască o haină. Dreptul la mobilitate, la informare, că trebuie să ținem cont de faptul că nu sunt prizonieri, ci solicitanți de azil. Uh, sigur, ei n-au nici măcar un euro ca să ia autobuzul nici mă, sau să dea un telefon eu cred că toate aceste probleme ar trebui să facă parte din negocieri pentru uh, un, un, niște standarde uh, omenești pentru imigranți. Eu nu spun că trebuie automat să li se uh, dea uh, o viză, însă în momentul în care ei ajung în Europa trebuie să dispună de un standard de trai uh, cu care să nu ne rușinăm noi europenii sau autoritățile europene. Mm. Președintele, Bine, acum din nou... Uh, a, a are cuvântul doamna Gânz. Da. Short, uh, cam... Foarte pe scurt, domnule președinte, doream doar să spun că apreciez foarte mult că avem acum această uh, dezbatere cu privire la delegație pe ordinea de zi. Nu am putut să particip la această delegație. Au rămas foarte multe întrebări uh, deschise. Am primit totuși răspuns la unele, mare parte dintre ele. Am auzit despre inițiativa cetățenilor, inițiativa civilă, mă scuzați, și am auzit că aceasta e puternică, dar am auzit și că nu mai există embarcațiuni din 17 august încoace care să ajungă pe continentul uh, nostru. Eu cred că putem să privim acest lucru ca pe un precedent. E important pentru noi toți. Uh, pentru cei care nu au fost în delegație să fi văzut aceste imagini din prezentare și vreau să vă mulțumesc uh, pentru asta. Mulțumesc, domnul Diacolino. Grazie, președinte. Quando con Simon Busutil. Mulțumesc, domnule președinte. Cu Simon Busutil am cerut numele PPI la propunerea mea pe, uh, să ne deplasăm în Sicilia, la Lampedusa ca să uh, colectăm informații. Și așa am și făcut. Sunt de acord cu domnul Croceta că a fost o adevărată vizită. Deci nu s-a vorbit limba de lemn, am putut să cunoaștem poveștile a unor persoane disperate. A fost o vizită în adevăratul sens al cuvântului. Uh, președinta noastră s-a comportat foarte bine și a jucat foarte bine rolul cu susținerea uh, secretariatului. Sigur că unele structuri nu erau la înălțimea situației, unele în schimb da, așa cum trebuie să ne întrebăm dacă nu trebuie să avem niște uh, proceduri uh, mai simple, cu uh, un timp mai scurt de examinare a uh, cazurilor de solicitare de azil, uh, Lampedusa nu poate constitui punctul în care uh, imigranții rămân. Și uh, amintesc, reamintesc uh, membrilor delegației, doamnă președinte Victrom, iată încă vă mai numesc așa, deși s-a încheiat delegația, uh, la Lampedusa, centrul a apărut ca imigranții să poată rămâne acolo doar 48 de ore, nu mai mult apoi trebuie orientați uh, spre alte uh, zone. Eu sunt de acord că trebuie să cerem autorităților italiene ca portul să fie din nou utilizat după ce se va restructura centrul pe care l-am uh, vizitat noi. Președinta spunea că Sicilia e un model de solidaritate. Ei, dacă am parcurs toată Sicilia, bine, domnul Croceta nu mai e tinerel, și, sigur, el a fost mai obosit, dar până la urmă am reușit să ajungem până la Mineo, să străbatem toată Sicilia. Nu, n-a spus nimic, doamnă Borsellino, m-a referit doar la domnul Croceta. Deci, am văzut tot ce era de văzut, dar trebuie să, există un model care poate fi exportat. Într-adevăr, domnule președinte Aguilar, vă rog să fiți atenți. Deci am vizitat două centre, odată centrul de urgență și structura condusă de Biagio Conte. Am putea, poate, să facem așa, spun asta și domnului Busutil și doamnei Sargentini, toți au fost acolo, na, Nicolau, mă rog, toți cei care au participat. Deci, ar, am putea uh, cere acelor centre să elaboreze un proiect pilot sigur, cu participarea și altor state membre, astfel încât uh, o mie de emigranți din centrul Biagio Conte și uh, în total 12.000 de persoane să se poată bucura de o șansă în plus de asistență socială. În încheiere spun că nu trebuie să excludem, adică de ce nu să, să ne uh, întâlnim cu nou ministru de interne din Italia. E un guvern acum de tehnocrați în Italia uh, și pot, probabil că ne vor asculta cu mare plăcere să uh, uh, strângem legăturile cu, uh, dintre Parlamentul European și uh, guvernul italian. Mulțumesc, domnule Triantafilides, vă reamintesc că deja ar fi trebuit să începe reuniunea coordonatorilor, deci vă rog tuturor, vă rog pe toți cei care au rămas ca, și care doresc să mai ia cuvântul să se gândească la acest lucru, că deja am depășit timpul. Domnul Tafilides. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să repet ceea ce am auzit deja, stați liniștit. Nu o să descriu ceea ce am văzut deja. Mulțumesc Ceciliei. A descris foarte în detaliu ceea ce am văzut acolo. Aș dori să fac totuși două observații. Societatea civilă din Lampedusa ne-a arătat care este problema. Deci, odată există solicitarea de a transforma acest centru, să nu mai primească migranți care să rămână acolo cu zilele până să se clarifice ce, care e identitatea acestora, să fie un centru de preluare Uh, un centru de prim ajutor, după care oamenii să fie ghidați uh, pe mai departe și să fie trimiși unor uh, oficii de primire adevărate. Și încă un alt subiect care a fost deja menționat. E vorba despre cum să clasificăm portul, ca, să clasificăm ca port nesigur. S-a vorbit deja despre acest aspect. Uh, E vorba de considerente geografice. Din considerente geografice, Lampedusa a devenit un punct focal pentru migrație, prin urmare, migranții vor ajunge mai întâi acolo. Acest port trebuie să fie deschis și securizat. Avem nevoie de o securizare portoară. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Angelili. Vă rog să fiți succintă. Evidente, mi dispiace din non essere... Foarte vă scurt, domnule președinte, îmi pare rău că n-am reușit să particip și eu la vizita însă cunosc destul de bine situația din Lampedusa, pentru că împreună cu Crucea Roșie și Organizația Salvați Copii m-am deplasat acolo chiar în luna martie, când uh, s-a înregistrat momentul cel mai critic, situația de urgență, dar aș dori să reamintesc Comisiei că împreună cu domnul Iacolino ehm, questa commissione ha presentato Comisia noastră a prezentat un proiect pilot care a fost uh, selecționat de Comisia Europeană și uh, asupra căruia se va vota în bugetul de joi, proiect concentrat uh, asupra situației minorilor. Deci tocmai pentru că avem această experiență de la Lampedusa și nu doar de acolo, dar situația am putut-o constata cu ochii noștri, inclusiv datorită ajutorului ONG-urilor, Comisia noastră a prezentat un proiect pilot pentru ajutorarea minorilor. Vă amintesc acest lucru pentru că cred că este important. Mulțumesc, doamna Borsellino, și vă rog să trageți și o concluzie, dacă puteți. Da, mulțumesc, doream doar să subliniez lucruri deja menționate. Întâi, centrul de la Lampedusa. Nu e adevărat că e de nefolosit. Doar un pavilion a fost distrus, un altul a suferit daune, dar poate fi reparat, mai ales că e vorba de materiale prefabricate nu e o construcție definitivă, ca să spun așa. Deci poate fi reparat. Dar asta ca să-și uh, să joace rolul. Nu-l instituim acum ca, doar acum ca uh, loc de trecere. La Lampedusa trebuia oamenii doar să uh, uh staționeze și în 48 de ore să plece în alte părți. Sigur, asta se poate imputa Uh, numărului uh, extrem de mare de uh, imigranți existent într-o anumită perioadă, dar și faptului că aceștia nu au fost transferați imediat, ci s-au acumulat persoanele în centru și și din afara acestor, pentru că nu, pur și simplu nu mai încăpeau. Lampedusa are maximum 5.000 de locuitori și acolo au ajuns zeci de mii de oameni, deci nu putem să-i chemăm oaspeți. Deci eu aș spune că nu vreau să folosesc alți termeni, că nu vreau să uh, mă gândesc la o intenție. A fost vorba doar de o carență de organizare. Mi s-a spus că embarcațiunile soseau acolo și nu mai puteau să plece din cauza uh, uh, timpului, că a fost o furtună, dar eu mi se pare că e cam ciudat că în iulie-august în Sicilia e vreme bună, doar nu vorbim de o, o, niște luni de iarnă. Uh, dar oricum, în acea perioadă, cred că a fost o situație, situație de urgență care cred eu că a fost utilizată și pentru alte scopuri. Dacă e adevărat că nu s-au mai registrat sosiri, asta a fost din motive diferite. Unul, de exemplu, că acum, într-adevăr, e vremea rea și nu uh, pot face așa, uh, nu pot debarca, deși Totuși, embarcațiunile, embarcațiunile mă scuzați, uh, continuă să sosească. A fost acum un naufragiu pe coasta orașului Brindisi și au murit oameni acolo. Apoi, Salina Grande Mineo, cred că sunt punctele extreme ale unei experiențe prin care, pe care am trăit-o această misiune. Salina Grande e un centru vandalizat de mai multe ori uh, și uh, gestionat foarte prost. Mineo, în schimb, un loc foarte frumos. Iată, un uh, loc în, niște, în, care, în care se construiseră niște case pentru militarii americani, uh, că era o bază a armatei americane acolo, apoi destinația sa a fost schimbat în centru pentru imigranți. Problema e că acest loc foarte frumos e administrat într-un mod care lasă de dorit. Deci e administrat de o cooperativă uh, doar de o lună de zile, uh, din câte știu eu, Acum, uh, dacă cineva vrea să mă dezminte, poate să o facă, dar această societate sau cooperativă are probleme juridice, deci nu oferă mari garanții. Eu mă întreb cât costă în fiecare zi uh, un oaspete al acestui centru, cât costă el pentru comunitatea locală și cum e posibil că acolo oamenii uh, nu rămân un număr, un număr limitat de zile așteptând să examineze comisia, ci rămân 8, 9, 10 luni de zile deci unii se află acolo încă de la deschiderea centrului. Și mai vreau să mulțumesc personal, dar nu numai, autorităților uh, maritime, mai ales, care, uh, uh, iată, au patrulat zona Lampedusei pentru că au salvat multe persoane în condiții extreme, uneori chiar imposibile, pentru că au dat dovadă de generozitate, în uh, desfășurarea misiunilor, în numele poporului italian care vreau să le mulțumesc. Oh, Mrs. Wikström, you, you want to make a short... Doamna Wikström, doreați să faceți un scurt uh, comentariu de final. Da, foarte pe scurt, domnule președinte, e adevărat, avem uh, multe activități de follow-up de făcut, au existat câteva neclarități pe care trebuie să le analizăm și după cum am spus deja în scurta mea prezentare, vom face acest lucru pas cu pas pentru a înțelege mult mai bine ce se întâmplă acolo, la fața locului. Mulțumesc Taniei Fayon pentru fotografii, pentru că trebuie să știți că ea a făcut acele poze pe care le-a văzut în prezentare. Mulțumesc uh, secretariatului, adevărați eroi, și mulțumesc consilierilor politici care au uh, participat uh, mereu cu o atitudine deschisă. Mulțumesc tuturor colegilor pentru o participare eroică. Am început spunând că avem un program atât de strâns încât va trebui să facem multe sacrificii. Toată lumea a făcut sacrificii și împreună am reușit. Am reușit să avem o delegație de succes și pentru asta vă mulțumesc tuturor. No, oh, no. Before you leave, before you... Înainte de a pleca, dragi colegi, spune președintele, uh, dacă nu mă înșel, e ultima reuniune libe Uh, din acest an. Trecem acum la reuniunea coordonatorilor. Aș dori să includem în procesul verbal următorul mesaj. De când am fost ales președinte al acestei comisii în iunie 2009, m-am simțit de-a dreptul onorat să conduc această comisie și m-am bazat pe bunăvoința voastră, pe cooperarea cu voi, m-am bazat pe bunăvoința funcționarilor care activează